Da. Cred că ar trebui să începem uh, ședința, pentru că nu vreau să îi privez pe invitații noștri de timpul uh, pe care l-ar avea la dispoziție pentru a vorbi. Haideți să trecem prin formalitățile obișnuite. Mai întâi aprobați uh, ordinea de zi. Văd că nu sunt obiecții. Mulțumesc foarte mult. Anunțurile președintei sunt câteva. O să încerc să le fac cât mai repede. Mâine dimineață avem un schimb de opinii cu doamna Helena Salgado, președinta ECOFIN. Din nefericire, uh, domnia sa din nou a trebuit să amâne venirea la această comisie și o să vă anunț în legătură cu noua dată cât mai repede posibil. Am invitat-o conform articolului 121.5 din tratat și uh, prin urmare ar trebui să vină în fața noastră și să explice situația privind uh, recomandările asupra supravegherii multilaterale a Greciei. Și în loc să anulăm acest punct, uh, să nu lucrăm de la ora aceea, am spus că mai degrabă să folosim acest timp de la 9 la 11 pentru a discuta situația prezentă a Greciei. Deci dacă membrii doresc să discute acest lucru, aștept uh, confirmarea de la toți coordonatorii uh, că vor să facem acest lucru. Apoi, pe 10 mai avem o întâlnire extraordinară, luni după amiază, în timpul căreia vom uh, vota atât directiva IFM cât și pachetul, proiectul de raport pe pachetul de supraveghere financiară. În ce privește amendamentele la aceste pachete legislative, știți că sunt uh, foarte multe și reprezintă un volum foarte mare în toate limbile, deși documentele au fost distribuite odată. Nu o să mai facem același lucru și la întâlnirea de săptămâna viitoare, dar vor fi uh, disponibile pe paginile de internet ale comisiei și vor fi câteva copii în sală pentru consultare în timpul votului pentru că altfel ar trebui să tăiem vreo două păduri ca să le mai tipărim încă o dată. Nu o să facem acest lucru. De asemenea, vă anunț că avem o întâlnire extraordinară la Strasburg, joi, pe 20 mai, de la 9.30 la 11.30. Și de asemenea vă anunț că coordonatorilor li s-au dat detalii la doi noi membri din Comitetul Consultativ uh, pentru probleme de supraveghere statistică și trebuie să decidem dacă aprobăm sau nu acești membri. Termenul e foarte strâns, 7 mai, deci cer comentarii până la ora 3 după amiaza pe 5 mai. CV-urile acestor membri v-au fost, uh, acești propuși membri v-au fost distribuite. Și în fine, proiectul de rezoluție privind liniile directoare uh, de politică economică. Acest punct a fost amânat la cererea unui grup politic, cerere susținută de alte două grupuri politice. Prin urmare, se va amâna, dar putem să ne întoarcem la un proiect de rezoluție care s-ar referi doar la uh, orientările generale de politică dacă Consiliul anulează subiectul până în octombrie. În ce privește guvernanța economică, poate ați observat că a fost un Consiliu European extraordinar între statele membre ale zonei euro pe 7 mai. A fost programat pe 7 mai. Deci credem că este, va fi momentul să revizuim lucrurile după această întâlnire. Acum aș vrea să trecem la punctul 3. Sophie, dorești să cuvântul? Foarte pe scurt, te rog. E o surpriză neplăcută că nu vom avea ocazia unui schimb de opinii cu reprezentanta președinției mâine dimineață. Foarte bine să amânăm uh, discuția cu președinția și să avem propria noastră dezbatere. Dar dacă suntem în această situație care evoluează foarte rapid, până când ministrul va reuși să vină în fața Parlamentului European, poate nici să mai fie nevoie să mai discutăm uh, subiectul cu ea. Deci cred, sper, chiar sper că dumneavoastră, doamnă președinte, veți încerca din nou că, ca să determinați președinția să găsească timp să discute cu Parlamentul European. Doamna președinte, vă asigur că s-au făcut eforturi și vor, se vor face în continuare eforturi susținute, dar până la urmă nu pot să o aduc pe doamna Sagado cu forța aici, însă în afară de asta fac tot ce îmi stă în putință. Acum, întorcându-mă la punctul 3, audiere publică privind uh, directiva Basel 2 și revizuirea directivei CRD, mai ales CRD, directiva CRD 4, cum se numește, directiva prin cerințele de capital, și activitatea pe care avem în această privință cu raportor domnul Otmar Caras. Vorbitorii vor fi următorii. Ștefan Walter, Barbara Fron, Andreas Streichel și Adrian Blundel Vignal. Și vor vorbi aproximativ 10 minute, nu mai mult de 10 minute. și după aceea vom avea o rundă obișnuită de întrebări și răspunsuri. Deci cei care doresc să pună întrebări, vă rog să semnalați acest lucru. Și dau cuvântul acum primului vorbitor. Am distribuit uh, CV-urile invitațiilor, deci uh, sper că o să mă că nu-i mai prezint și eu uh, pe lung. Stefan Walter este secretar general al Comitetului Basel de Supraveghere Bancară și cred că asta este mai mult de sufi- decât suficient pentru a justifica prezența astăzi. Deci, domnule Walter. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Sunt onorat să fiu aici și să vă prezint activitatea Comitetului Basel pentru a reforma uh, cerințele de capital și de lichiditate. Primul țel uh, este să crească rezistența sectorului bancar pentru a promova o creștere mai sustenabilă atât imediat cât și pe termen lung. Uh, Înainte de criză, sistemul financiar avea următoarele slăbiciuni. Prea multă îndatorare în sistemul financiar și bancar și nu în existența unui capital suficient pentru a absorbi pierderile, după aceea o creștere excesivă a creditului pe standarde uh, slabe și o creștere a lichidității și riscului de credit, uh, o maturizare extrem de agresivă a uh, activelor și investițiilor și o, guvernanță de risc inadecvată, incluzând prin sisteme de compensare prost uh, concepute. Apoi, uh, în fine, prea mult risc sistemic și expunere comună la uh, tipuri comune de șoc, precum și eforturi inadecvate pentru a rezolva problema băncilor prea mari ca să dea faliment. În special, adâncimea și severitatea crizei a fost amplificată de un sector care a intrat în criză cu îndatorare, un grad de îndatorare prea mare, cu prea mici rezerve de lichiditate și uh, uh puține uh, stimulente pentru asumarea riscurilor. Și așa cum propune acum, uh, dacă uh, propunerile Comitetului Bazar ar fost urmate, criza ar fost mai severă și povara asupra uh, contribuabilor mai mică. Pentru a remedia aceste probleme fundamentale, Comitetul promovează prin reformele sale următoarele obiective, care au direct legătură cu analiza problemelor anticriză. În primul rând, asigurarea faptului că toate riscurile sunt adecvat acoperite, mai ales cele care au legătură cu activități de uh, trading, de uh, securitizare complexă și de produse derivate. În al doilea, să se asigure că uh, există un capital de înaltă calitate care să poată absorbi toate pierderile. Și asta înseamnă uh, uh, mai multă transparență. În al treilea rând, trecerea către un uh, pilon 1 uh, credibil care să crească credibilitatea sectorului bancar. În al, treilea, în al patrulea rând vom uh, promova uh, activități de provizionare care să, și activități uh, prevederi anticiclice care să ajute la absorbirea șocurilor atunci când ele apar. Apoi, introducerea unor standarde minime globale. În al șaselea rând vom întări reglementarea și supravegherea băncilor sistemice forțându-le să-și internalizeze riscurile pe care le creează pentru uh, întregul public. În al șaptelea rând vom întărni, uh, întări guvernanța de risc și managementul de risc, uh, bazându-ne pe pilonul 2 și pe procesul de revizuire de supraveghere. Vom îmbunătăți disciplina de uh, piață, uh, începește profilul de risc și adecvarea de capital și, în fine, vom promova abordări practice pentru a îmbunătăți managementul Uh, băncilor uh, transfrontaliere. Toate aceste reforme care integrează elemente micro și macroprudențiale sunt menite să uh, fie proporționale cu riscul băncilor pe care are modelul de afacere al băncilor, precum și riscurile mai largi pe care le are întregul sistem. O proporție semnificativă a acestor reforme se îndreaptă spre acele firme și activități care au o natură sistemică, în special cerințele de capital au fost crescute pentru activități comerciale pentru risc de credit uh, de contraparte și uh, securitizări și resecuritizări uh, complexe. Astfel, noile standarde, în noile standarde, băncile sistemice vor avea standarde mai dure. Odată ce acoperirea riscului a fost îmbunătățită pentru a se potrivi diferitelor modele de business și diferitelor modele de risc, toate băncile trebuie să susțină expunerea cu un capital de mai mare calitate care poate a absorbi șocuri și riscuri mai mari. Și în dezvoltarea propunerilor sale, Comitetul a dat atenție și cooperativelor sau cooperativelor de credit și altor instituții non-bancare. Comitetul se așteaptă că toate băncile vor constitui astfel de măsuri contraciclice care vor face sistemul mai rezistent la șocuri și vor reduce riscul uh, transferării șocurilor din uh, sectorul financiar în economie. Uh, comitetul dă mare atenție la impactul pe care industria și economia în întregul lor îl au în perioada de tranziție și pe termen lung. Băncile s-au întors la niveluri de profitabilitate similare celor dinainte de criză și asta în special uh, măsurilor de susținere publică fără precedent care au fost luate în timpul crizei. Uh, ținând cont de acest lucru, este rezonabil să ne așteptăm ca aceste profituri să fie acum folosite pentru a crea aceste rezerve de capital și de lichiditate și nu pentru a uh, crește și mai mult bonusurile dividend și dividendele și îndatorarea ex excesivă. Reformele comitetului, care ar trebui să se finalizeze până la sfârșitul acestui an, vor da o nouă claritate în ce privește standardele de rezistență pe care băncile ar trebui să le îndeplinească și să își crească în, astfel, în acest fel sistem, încrederea în sistem. Cerințele actuale rămân în continuare inacceptabil de reduse și nu trebuie să avem o cursă spre cel mai mic numitor comun în care toate băncile să rămână subcapitalizate și să nu aibă suficiente lichidități. De exemplu, de 3 capital, cerința minimă de capital este doar 2% din capital uh, și nu există niciun standard global în domeniul lichidității, deși uh, slaba lichiditate a băncilor a amplificat în mod semnificativ criza. În, ca o reacție, Comitetul a propus standarde internaționale armonizate în domeniul lichidității care să asigure faptul că băncile pot suporta o perioadă de o lună de stres acut și pot promova surse mai stabile de venit. Doamna președinte, roagă să vă rog să citiți mai rar pentru că vorbiți prea repede și nu se poate interpreta. Comitetul a implementat un proces riguros de evaluare a impactului general al reformelor sale. Scopul este să se uh, realizeze o rezistență mai mare a sectorului bancar și să se promoveze o creștere sustenabilă. Iată câteva dintre aceste procese. În primul rând, consultarea publică. Reformele privind capitalul și lichiditatea din decembrie au fost uh, supuse unui proces riguros de consultare publică. Comitetul vrea să se asigure că acum ia în considerare toate efectele majore ale reformelor sale și toate stimulentele pe care le creează. În al doilea rând, evaluarea de impact. Comitetul uh, face un studiu cuprinzător, un studiu cantitativ de impact pentru a evalua impactul acestei reforme asupra băncilor individuale și a industriei. În al treilea rând, calibrare. Comitetul face o analiză pentru a determina calibrarea cerințelor generale de capital și lichiditate necesare pentru a realiza un sistem, un sector bancar mai rezistent. Și, în fine, impactul macroeconomic, evaluarea de impact macroeconomic uh, în perioada de tranziție. Financial Stability Board și Comitetul Basel, în strânsă colaborare cu BIS și FMI, evaluează impactul reformelor asupra diferite, diferitelor perioade de tranziție posibile pentru a se asigura că nu există niciun fel de amenințare la adresa refacerii revenirii economice. Până la sfârșitul acestui an, Comitetul va dezvolta un set de reforme echilibrate ca să avem un sistem bancar mai puțin uh, supus șocurilor și care să promoveze o creștere sustenabilă. De asemenea, calendare de implementare vor uh, fi decize pentru a se face tranziția la noile standarde într-o manieră care să nu pună în pericol uh, creșterea sănătoasă. În trecut au mai apărut crize din toate zonele lumii, acoperind toate tipurile de produse și care au afectat uh, toate uh, subdomeniile. Dar, cu siguranță nu putem totuși prevedea care va fi sursa viitoarei crize, dar putem uh, face, lua măsuri incipiente pentru a reduce impactul și de aceea este important ca toate țările să întărească rezistența sectorului bancar, mai ales dată fiind natura globală a piețelor financiare și viteza cu care șocurile se transmit de la o țară la alta. Această criză și criz, crizele dinainte ne-au arătat că uh, perioadele de scădere economică cea mai profundă apar atunci când sectorul bancar are uh, cele mai grave probleme și când nu își mai poate uh, îndeplini uh, funcțiile pe care le are în mod normal într-o economie. Vă mulțumesc foarte mult și voi fi dispus să răspund la orice întrebări aveți. Doamna președinte, mulțumesc. Vom păstra întrebările pentru mai târziu Eh, pentru că s-ar putea să există o anumită interacțiune între prezentări. Așadar, acum putem trece mai departe la prezentarea doamnei Barbara Fron, care eh, este reprezentanta grupului Santander cu eh, responsabilități speciale în ce privește Basel 2, managementul riscului și analiza de risc. Aveți slide-uri? Da? Și o să vedem și slide-urile. Barbara. Thank you very much for this opportunity. Mulțumesc pentru această șansă de a vă împărtăși o parte din rezultatele grupului Santander privind CRD4. Vă voi furniza câteva observații la modul general și apoi vom aborda în detaliu subiectul privind analiza riscului și dinamicitatea acesteia. Nu vă, mă voi referi la fiecare slide, trebuie să înțelegeți acest lucru. Slide-urile sunt un material de referință. Santander susține obiectivele stabilite de Comitetul Basel și de Comisia Europeană în aceeași măsură în care susține și uh, direcțiile uh, propuse în prevederi. De asemenea, dorim să transmitem niște mesaje cheie. Chiar dacă regulamentul care a fost propus în nou încearcă să identifice și să rezolve zonele problematice care au ieșit la iveală în cursul crizei, uh, regulamentul nu abordează toate, um, toți factorii care au dus la această criză. Ar fi trebuit să se analizeze mai îndeaproape lipsa de control și de supraveghere de partea industriei și, de asemenea, lipsa unei supravegheri intrusive în sectorul privat, uh, public. În timpul acestei crize, au fost uh, afectate toate instituțiile, motiv pentru care trebuie să analizăm mai îndeaproape obiectivele regulamentului. În al doilea rând, credem că propunerile nu ar trebui să reprezinte doar o izolare, ci efectele comune, suprapunerile și consecințele nedorite ale secțiunilor individuale trebuie să fie abordate în mod adecvat pentru a se putea lua o decizie finală definitivă. Acest lucru include studii de uh, evaluare asupra economiei reale și în ceea ce privește funcționarea uh, reală a economiei, um, trebuie să se analizeze rolul pe care l-au jucat băncile în mod tradițional. Haideți să ne concentrăm însă asupra celui de-al doilea aspect. Nu ne este teamă că aplicarea regulilor light la toate nivelurile, limitând expunerile la o singură bancă și măsurile restrictive care nu se referă la uh, titlurile de valoare ale băncilor ar putea să implice anumite riscuri și să afecteze lichiditățile, precum și stabilitatea pe piețele interbancare, mai ales în statele mai mici membre. De asemenea, propunerile ar putea să scadă capitalul propriu al băncilor, pentru că investițiile ar uh, fi reduse. În plus, accentul pus pe lichiditățile de mare valoare și capital, cu toate că acest lucru este de înțeles din punct de vedere prudențial, ar putea să aibă efecte secundare în ceea ce privește riscurile de concentrare și, de asemenea, să ducă la un comportament uh, nedorit la nivel bancar. Acest uh, lucru nu se aliniază cu practicile bancare care se încearcă uh, evita, evitarea unor uh, funcții de tampon a unor bănci individuale. Am constatat că noțiunea uniformă de capital nu este definită încă în mod corespunzător, ținând cont de legile locale, legile fiscale și cele corporatiste nu sunt armonizate per total în toată zona. Există diferențe fiscale și de legislație, de aceea pot apărea dificultăți propunerile de deducere a anumitor impozite um, nu pot, sunt adecvate în acest context. De aceea noi nu suntem pentru prevederi, pentru clauze de anterioritate care să fie aplicate în aceste sectoare. Propunerile uh, privind lichiditatea uh, ar putea să afecteze transformarea accelerată în produse cu o anumită maturitate a um, produselor bancare, uh, acest lucru ar crea probleme și în ceea ce privește uh, gradul de îndatorare. Băncile ar putea fi forțate să facă anumite lucruri pe care nu reușesc să și le permită. Santander crede că numai angajându-se într-un dialog public-privat intens, măsurând impactul și testând regulile lucrurile ar putea să o ia pe o cale bună. Numai în acest fel, așteptările ar putea fi îndeplinite, așteptările ambelor părți. Băncile trebuie să rămână în continuare profitabile, în ciuda crizei, iar piața trebuie să diferențieze în continuare între practici bune și practici rele și, din punctul nostru de vedere, stabilitatea va fi dată numai atunci când aceste cerințe vor fi îndeplinite. Haideți să trecem la subiectul principal al discursului meu de astăzi, provisioning, analiza riscului. Haideți să vedem de ce un sistem de provisioning mai uh, profund este atât de important pentru economie. Activitățile economice supuse ciclurilor periodice de analiză sunt urmate de uh, suișuri și coborâșuri băncile ar trebui să își facă anumite rezerve pentru a trece pe iarnă, exact cum fac uh, furnicile. Dacă nu li se permite acest lucru, ele pot să aibă dificultăți mari, exact ca în modelul lăcustei, care face rezerve pentru iarnă și după aceea le pierde. Slightly modified format slide, please. Următorul slide, mă rog. Dacă lucrurile sunt atât de simple, haideți să vedem de ce apar atâtea confuzii în discuțiile pe această temă. Din punctul meu de vedere, există două motive. În primul rând, chiar dacă toate părțile interesate doresc o provizionare cu privire spre viitor, nu vorbim despre aceleași condiții. Și trebuie să vă amintesc că cifrele din slide-uri sunt oficiale și provin de la părțile interesate despre care vorbim această chestiune a prociclicității trebuie să fie uh, rezolvată prin um, provizionarea în contextul pierderilor. Trebuie să uh, recunoaștem problemele ceva mai devreme. De asemenea, există uh, unii care cred că un regim de provizionare mai uh, puternic ar putea duce la o creștere a creditelor. Ca o consecință, uh, și acest lucru mă duce la al doilea punct pe care doream să-l vorbesc. Confuzia, pro- confuzia provine și de la faptul că acest subiect este discutat de uh, persoane care au un background financiar sau care se preocupă de um, managementul riscurilor. Slide-ul următor, vă rog. Propunerile în domeniul uh, provizionării pot fi divizate în trei categorii cele care pornesc de la regulile de contabilitate ca punct de pornire, cele care pornesc de la uh, propunerile prudențiale și cele care uh, se referă la o legătură între cele două sectoare. Și chiar dacă noi sprijinim uh, propunerile Comisiei Europene, care este în conformitate cu obiectivele noastre, în ceea ce privește simplicitatea și transparența, suntem de părere că, dacă este să privim lucrurile în mod realist, va fi uh, greu să uh, nu se schimbe standardele de contabilitate. De aceea ajungem la o a treia categorie și anume propunerile EBF care văd o relație între aceste două sectoare și care merită mai multă atenție. De asemenea, propunerea Basel, care este în evoluție, încearcă să aducă la un numitor comun toate interesele într-un mod cât se poate de complex din punctul nostru de vedere. în perioadele de creștere se creează provizioane care duc la prevenirea supraîncălzirii economiei și la evitarea creditării excesive. În perioadele de recesiune, provizioanele pot fi folosite. În felul acesta se ajunge la evitarea anumitor situații neplăcute și băncile nu ajung la denaturări uh, nedorite. Ele pot face față pierderilor severe. Stabilitatea financiară trebuie păstrată, iar sectorul bancar nu trebuie să agraveze în plus recesiune. În prezentarea mea veți găsi uh, exemple numerice care să ilustreze acest lucru odată în plus. Yes. What we want, would not want to happen, and this is the... Ceea ce nu dorim să se întâmple și acesta este mesajul principal acum este să avem un sistem dual în ceea ce privește uh, sistemul de contabilitate, unul al nostru și pe de altă parte cel propus de Comisia Europeană. Exemplele de pe slide-uri um, prezintă care este ideea unei asemenea uh, abordări bifocale și aș dori să fac trei comentarii în acest context. În primul rând, uh, recunoscând că aceste standarde de contabilitate doresc să ofere o reflecție clară a um, relației între bani și investitori. Nu a existat niciun nicio problemă în ceea ce privește sistemul dinamic de provizionare. În al doilea rând, credem că reflecția veritabilă a situației actuale nu uh, va crea probleme portofoliilor existente. În al treilea rând, dacă se fac asemenea provizioane, în final se va merge doar conform prevederilor Basel 1. Credem de aceea că punctul de convergență propus de noi este cea mai bună cale pentru viitor. Trebuie să existe o relație între uh, toate uh, autoritățile de reglementare de la nivel mondial. De asemenea, noi dorim ca Comisia Europeană să ia decizii în uh, consultare cu toată lumea, astfel încât să aibă toate părțile de câștigat. Prociclicitatea este un aspect important, dar răspunsul nostru este că depinde de cum este aplicată. Standardele de contabilitate sunt foarte importante. Trebuie să pornim de la pierderile așteptate și de la cele specifice. În mod suplimentar, nu putem a, a accepta provizioanele care sunt măsurate în cursul acestor cicluri. Cu toții am, cu toții am acceptat acest drum înainte. Pe de o parte, Comisia Europeană trebuie să stabilească niște standarde, pe de altă parte, trebuie să fie de acord să ajungem la niște compromisuri, pentru că nu putem accepta prociclicitatea, dar trebuie să o atenuăm în mod considerabil. Și, de asemenea, soluțiile trebuie să fie acompaniate de anumite poziții clare care să țină cont de um, uh, reglementarea capitalului. În orice caz, și aceasta este observație finală, din punctul meu de vedere, se va dovedi a fi o iluzie faptul că prociclicitatea va putea fi eliminată vreodată cu totul. Mulțumesc. Mulțumesc, 10 minute nu înseamnă foarte mult într-adevăr, ca și timp de vorbire. Vom avea întrebările la sfârșit. Urmează domnul Andreas Streichel, președintele Consiliului de Administrație și directorul executiv de la Erste Group Bank. Woman, um, the... Mulțumesc, doamnă președinte, dragi membri, este o onoare pentru mine să fiu invitat aici. Sunt uh, un membru al profesiei bancare și un membru al acestei profesii este onorat uh, orice invitație ar primi astăzi din cauza acestei crize care în mod cert a fost creată de bănci și ne aflăm într-o situație în care trebuie ca politicienii să regândească ceea ce fac autoritățile de reglementare și ceea ce au făcut autoritățile de reglementare, asta pentru a evita în viitor o criză similară. Cred că politica și G20 le-au dat trei sarcini autorităților de reglementare. Unu, Să facă băncile mai sigure, în general, pentru a evita apariția unei crize de acest fel în viitor. În al doilea rând, regândirea sistemului de remunerare și stimulente în bănci, în așa fel încât profesioniștii din acest domeniu să nu mai fie plătiți și remunerați pentru a-și asuma riscuri ca în trecut. Și numărul 3, să regândească sistemul băncilor obiectivul inițial al băncilor era depunerea de bani, depozitele bancare și contribuirea la modul activ la economia reală. Și cred că aici cei care reglementează pe acest ultim punct vor înregistra un eșec. Și mă îngrijorează faptul că politicienii nu sunt conștienți de prejudiciile pe care le-ar suporta economia reală dacă Basel III va fi pus în aplicare în felul în care tocmai urmează a fi pus în aplicare. Reprezint o regiune care nu deține o poziție foarte puternică în uh, Uniunea Europeană. Suntem o bancă de retail activă în Cehia, Slovacia, Ungaria, România și Austria. Suntem o bancă mică, activă în anumite regiuni ale Uniunii Europene în care nu prea există piață de capital. Aici regiunile depind în totalitate de bănci ca a noastră și primim depozite de la 18 milioane de clienți, le transformăm în împrumuturi pentru companii într-o regiune care nu dorește și nu are acum acces la piața de capital. Dacă analizăm regulamentul Basel 3, chestiunea legată de capital, de lichidități sau alte dimensiuni ale afacerilor și ale sistemului bancar, nu vedem o diferențiere foarte clară între bănci, în sensul sprijinului pe care îl acordă acestora economie reale, și acele bănci care fac acest lucru doar indirect sau ca afacere în sine. Dacă analizăm cadrul actual, acesta nu este constituit în așa fel încât bănci ca a noastră, care au ca baza a costurilor 80-90%, să zicem, constituită din a face disponibile serviciile bancare publicului. Și în cazul nostru, lichiditățile pe care le primim din partea clienților noștri sunt tratate mai bine decât lichiditățile pe care le primim de pe piața interbancară. Și chiar mai mult, credem că împrumutul acordat IMM-urilor în viitor, prin acest cadru de reglementare care este gândit acum, va fi dezavantajat față de împrumutul acordat companiilor care la piața de capital. Cred că exagerez puțin, însă pentru că timpul meu este scurt, trebuie să declar lucruri uh, provocatoare, ca să zic așa. Deci Basel 3 ajută băncile de investiții și nu băncile de retail. Și să vă spun de ce cred asta. Cred că este fundamental ca dimensiunea politică să se implice și politicienii să formeze o părere asupra acestor aspecte, mai ales politicienii care sunt răspunzători și activează în acele țări în care nu există piață de, de capital și în care economia uh, depinde de banii IMM-urilor și de soarta viitoare a IMM-urilor. Și trebuie să vedem dacă va exista vreun stimulent în noul cadru legislativ pentru instituțiile financiare, pentru a le stimula pe acestea să sprijine coloana vertebrală a majorității țărilor în care operăm noi, și anume IMM-urile. Consider că este extrem de important să găsim modalități prin care instituțiile financiare să dispună de mijloacele de a ajuta IMM-urile. Și capitalul care se pierde astfel trebuie să fie compensat prin impunerea unor restricții chiar mai mari asupra instrumentelor de piață de capital sau asupra activităților comerciale. Deci diferența dintre acest tip de activitate bancară care lucrează pentru economia reală și acele bănci care nu contribuie la economia reală deloc. Această diferență trebuie să fie mult mai fundamentată și mai substanțială decât uh, așa cum apare ea în acest instrument legislativ. Este un adevăr că nu doar țările mai mici din Europa, dar și țări precum Germania, depind în mare măsură de împrumutul direct și Europa, în mare măsură, se caracterizează printr-o proporție mult mai mare de astfel de împrumut decât SUA. Cred că este opusă această proporție pe cele două uh, continente. SUA 70-80% prin piețele capitale și invers în Europa, prin piața de capital și invers în Europa. Deci, ce se întâmplă acum nu reprezintă doar un dezavantaj pentru micile țări din Europa, ci un dezavantaj pentru Europa în totalitatea sa, pentru că Europa este mult mai dependentă de finanțarea directă din partea băncilor decât SUA. Nu cred că este prea târziu să ne implicăm în acest proces, însă cred că este momentul ca parlamentele și politicienii care sunt mai aproape de IMM-uri să se implice aici. Pentru că urmează să avem un cadru de reglementare pentru bănci, însă trebuie să le lăsăm deoparte pe bănci care vor supraviețui oricum. Dar uh, nu băncilor le facem rău, ci companiilor, societăților comerciale care depind de capacitatea băncilor de a finanța. Deci să uităm de directorii executivi ai băncilor, care nu sunt importanți. Administratorii de sucursale ai băncilor comerciale din Europa trebuie să privească, primească stimulente în următorii 2-3 ani pentru a împrumuta companiilor. Dacă ai uh, doar 50.000 de euro, ce faci? Împrumuți această sumă unei mici companii și la ce preț? Aceasta este întrebarea și aceste decizii vor evita o nouă recesiune economică. Astfel de oameni trebuie să ajutăm și de asta mă aflu aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Și ultimul vorbitor, Adrian Blundel Vignal, de la Departamentul Departamentului Financiar din OCDE. Să trecem direct la slide-ul 2. Mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea de a vorbi. Voi vorbi despre chestiuni tehnice. Dacă nu înțelegeți sistemul Basel, nu putem să abordăm cum trebuie legislația europeană. Doamna președinte, vă rugăm să vorbiți mult mai lent. Există interpretare, să nu uitați acest lucru. Nu vă pot uh, permite să abuzați de interpretare. Asta este. În ceea ce privește sistemul Basel, slide-ul 2, există o serie de probleme care au existat, uh, da, au existat deja în Basel 2 și întrebarea este Basel 3 a soluționat aceste probleme au ba. Modelul care stă la baza Basel este bazat pe o soluție unică pentru toate problemele. Și dacă ne gândim la adăuga risc în portofoliul unei bănci, dacă există un împrumut individual, există acest risc, alt împrumut, alt risc, însă impactul în pilonul 1 al cumulării acestor uh, împrumuturi nu este luat în considerare. Deci trebuie să existe un efect cumulativ Acest lucru înseamnă că sistemul este liniar, adică dacă ai 100% din portofoliul tău în ipoteci, atunci depinde de pilonul 2. Autoritățile de supraveghere trebuie să intervină, să spună că lucrurile sunt prea concentrate și că nu se poate lua în considerare în cadrul sistemului Basel, bazat pe invarianța portofoliului. Trebuie să avem un singur factor de risc global. Modelul funcționează însă nu este același lucru pentru uh, riscul idiosincratic. Ideea esențială este legată de punctul următor de pe slide-ul 2. E vorba de promisiunile sistemului financiar. Ce este sistemul financiar în esența sa? Este un sistem de promisiuni. Eu promit să îți plătesc o sumă și așa mai departe. Deci asta este un sistem de promisiuni. Cerințele fundamentale de reglementare sunt ca reglementările se poate să trateze aceste promisiuni la fel oriunde sunt ele situate în sistemul financiar. Acest lucru nu este adevărat în cadrul sistemului Basel, pentru că, din punctul meu de vedere, nu există o evaluare a riscului ex ante. Nu pot să zici asta e mai puțin riscant, asta mai mult riscant și să bagi tot în aceeași toală. Pentru că mai ales în ceea ce vrește CDS-urile, avem piețe complete de credit și întrebarea dacă era în sistemul bancar o cultură a creditelor sau nu, ei bine, toate acestea au fost aduse la oaltă și dacă ne uităm să spunem, la cumpărarea unui CDS, a doua zi de la altă bancă, riscul se reduce cu 20%, riscul este uh, transferat la a doua zi și așa mai departe. Deci, în acest fel, băncile pot să-și optimizeze sistemul de reglementare arbitrară. Lucru care este extrem de important și dacă ne uităm la slide-ul 7, mă voi axa tot pe promisiuni. Pe stânga, pe axa orizontală de pe stânga, este nivelul 1, sistemul de capital de la Basel 2. Am luat toate băncile și am analizat acest raport pe verticală și asta la începutul crizei. Deci pe axa verticală Vedeți pierderile suferite de băncile respective după împărțirea activelor ca urmare a crizei. În sistemul Basel vedem ceva îngrijorător. Băncile cele mai capitalizate au înregistrat cele mai multe pierderi. Și dacă vă uitați la țările individuale și băncile vizate, e vorba de un raport de leverage foarte simplu, deci întrebarea este au avut capital sau nu. Vezi, cu cât a existat mai mult capital, cu atât au fost mai mici pierderile în timpul crizei. La slide-ul 9 voi face un rezumat în legătură cu promisiunile care trebuie tratate în mod egal. În ceea ce privește propunerile Basel 3, OCDE consideră că există multe lucruri bune în această propunere. Primul lucru bun, vedem raportul de îndatorare. Dacă dorim reglementări, acest concept trebuie să fie cel mai important. În al doilea rând, în ceea ce privește provizionarea dinamică, credem că aceste lucruri sunt extrem de importante. Amortizorul de capital extrem de important. Când există o criză, trebuie să te situezi dincolo sau mai sus de nivelul minim de capital. Nu trebuie să treci mai jos de acesta în timpul uh, crizei. Sprijinim definițiile capitalului și inputul subiectiv în model îl sprijinim. Pe slide-ul 10 vedeți că problema noastră este că nu a existat suficient capital înainte, nu a existat arbitraj de reglementare prin care să reducem capitalul de ce s-a dezvoltat această relație perversă, pentru că băncile au putut întotdeauna să-și transforme gradul de risc și să transfere promisiunea asupra altcuiva. Dacă poți să faci acest lucru, îți crești uh, raportul de leverage, de îndatorare. Deci acest proces nu a fost abordat așa cum trebuie, credem noi. La slide-ul 12, nu îmi cer scuze pentru caracterul tehnic al acestui slide, spune vorbitorul, uh, sus vedeți că cerințele minime de capital conform sistemului Basel, riscul de piață, riscul operațional și apoi uh, riscul ponderat în a doua parte a ecuației. Deci, 0,08% valoarea minimă. Următoarea ecuației, capitalul minim în baza raportului leverage, suma activelor neponderate ale băncii. Aceste două lucruri nu trebuie să fie egale. Ce se va întâmpla, întâmpla într-o lume în care se pot transfera promisiunile? promisiunile. Rata de îndatorare va deveni un element de constrângere. Băncile întotdeauna pot să optimizeze capitalul pe care îl au în ceea ce privește ponderarea riscului, transferând promisiunile folosind produsele derivate mai ales băncile de investiții nu vor bloca mai mult capital decât trebuie. Deci dacă există arbitraj din acest punct de vedere, acesta este redus exact la limita raportului de îndatorare. Deci Basel 3 spune că uh, acest, această îndatorare este un fel de soluție de, ultimă, uh, de ultim moment, credem că este greșit. Pentru că dacă facem asta, în ecuația 3 vedem că raportul de leverage se bazează pe cerințele maxime de capital, nu pe cele mixime. Dacă acest capital maxim este prea mic, te confrunți cu aceste probleme, aceleași probleme, de fapt. Cred că am terminat cu cele 10 minute. Mai aveți un minut și jumătate. Bine, atunci trec la figura 14. Ideea este că trebuie să tratezi promisiunile la fel. Dacă transferi promisiunile altundeva unde există mai puțină reglementare de capital, atunci reglementarea nu va fi cea adecvată. În ceea ce privește propunerile referitoare la lichidități, nu identificăm prea multe lucruri bune, ca și în propunerile referitoare de capital. Însă, în ceea ce privește propunerile referitoare la lichidități, am identificat problema aici. E o problemă de cauzalitate, ca și în cazul Northern Rock. Ce a cauzat ce? Care a fost cauza? Care a fost efectul? Prima dată am avut o criză de insolvabilitate sau uh, de solvență, Oamenii s-au temut că vor avea de-a face cu cineva care, cu o bancă care va, dat, a dat, va da faliment și asta și-a și întâmplat. Ne-am confruntat cu aceeași problemă în Australia în anii 50, în anii 60 și nu credem că ar trebui să revenim la un sistem de impunere a unui astfel de raport de leverage. Băncile solvente ar trebui să-și administreze propriile lichidități. Și în această criză ni s-a arătat că chiar și cu astfel de criză mare, băncile pot să soluționeze problemele de lichidități. Și credem că astfel se impun povere administrative ă, inutile asupra băncilor și revenim în anii 50 60, deci nu le sprijinim pe acestea. Și mai sunt două puncte pe acest slide, părtinirea în ceea ce privește obligațiunile guvernamentale și, doamnă președinte, dumneavoastră spuneați la început, vă întrebați despre impactul asupra economiei. Dacă folosim o astfel de părtănire, de fapt obligăm băncile să blocheze mai multe obligațiuni decât trebuie să o facă. Și în al doilea rând, nu cred că este practic să vorbim despre finanțare stabilă și instabilă. În criză totul devine instabil. Deci, practic, nu ni se pare că e vorba de o abordare foarte practică și dacă forțezi băncile să păstreze un astfel de nivel mai jos, practic le încurajezi să-și asume mai multe riscuri. În altă parte a portofoliului lor vor încerca să compenseze acest lucru. Și urmează ultimul slide, 15. deja ați depășit timpul cu un minut. Mă voi opri, însă problema centrală este că nu există o bază de risc stabil. Întotdeauna va exista transfer de risc. Și Basel, în Basel, se menționează că activele din impozite, unde nu există venit și acest lucru se va putea întâmpla în viitor, nu vom putea include asta ca și capital, pot să vă spun că aici există o piață foarte activă de comercializare a acestor active. Deci există inovări deja, ne așteptăm la asta și tocmai de asta se vor transfera întotdeauna promisiunilor. Mă voi opri aici. Mulțumesc! Ne-ați oferit foarte multe informații. Acum, întrebările. Prima dată, raportorul, dacă dorește să ia cuvântul, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aici ne-am, adun- ne adunat astăzi aici pentru că noi, în calitate de Parlament European, dorim să ne implicăm uh, în mod consolidat și în activitatea Comitetului de la Basel și nu vrem să, punem, uh, să fim puși în fața faptelor împlinite. Mulțumesc tuturor celor patru vorbitori care ne-au arătat cât se poate de clar că sunt în continuare multe întrebări deschise și că există anumite evoluții eronate vizibile. Una dintre ele se referă la uh, definiția capitalului. Această definiție a capitalului privilegiază, din punctul meu de vedere, și după ceea ce am auzit, băncile care uh, își dobândesc banii de pe piața de capital față de băncile de retail și avem și o a doua problemă și anume aceasta se referă la cea a cotelor minoritare care uh, presupun un risc foarte mare și nu mai au suficient capital propriu și de asemenea mai avem problema capitalului străin și efectele asupra economiei reale și alocarea de credite către IMM-uri. Și de aici prima mea întrebare către reprezentantul Comitetului de la Basel, care a vorbit foarte sigur pe sine și a prezentat uh, regulile ca fiind răspunsul corect la toate cele. Și întrebarea mea este care este atitudinea dumneavoastră vis-a-vis -vis de rezervele exprimate de toți ceilalți uh, trei vorbitori în ceea ce privește evoluțiile din economia reală. Ați uh, analizat efectele asupra economiei reale și putem să pornim de la premiza că va exista o încercare suplimentară de a distinge de a obține o regulă comună pentru toată lumea și de a nu face distinții atât de mari între băncile de investiții și cele de retail. De asemenea, putem porni de la premiza că se vor analiza și efectele asupra economiei reale și care este uh, atitudinea noastră vis-a-vis -vis de rezervele exprimate de ceilalți trei vorbitori. Mulțumesc, nu cred că vom avea timp să răspundem la fiecare întrebare de fiecare dată, așa încât sper că aveți o hârtie pentru a vă nota întrebările. Mulți deputați doresc să adreseze întrebări. Deci veți răspunde cu toții în bloc după ce vor fi adresate întrebările. Bun, vă voi spune pe cine mai am pe listă. Domnul Bowman, domnul Lamberts, Vicky Ford, Sven Giegold, Kay Swinburne și eu personal doresc să adresez întrebări. Dacă mai dorește cineva să pună întrebări, vă rog să semnalizați acest lucru. Udo, nu vreau decât să-l susțin pe raportor în ce privește întrebarea pe care a adresat-o. Nu pot să-mi imaginez că acest comitet um, și poate și această comisie va fi mulțumită cu o definiție a capitalului care nu se îndreaptă suficient de puternic către nevoile IMM-urilor, pentru că pentru aceasta avem sectorul financiar. Nu am absolut niciun chef să uh, mă preocup de uh, nuanțe juridice, ci doresc să avem reguli clare și în uh, acest sector avem nevoie de linii de credit rezonabile în acest sector, de aceea cred că ar trebui să purtăm discuții pe această temă și doresc să subliniez și eu încă o dată și să accentuez întrebarea uh, domnului Odmar Caras. În al doilea rând, care ar fi abordările cele mai bune referitoare la uh, impozitele anticiclice? Cum pot deveni acestea practicabile? Cum putem lucra cu elementele anticiclice astfel încât acestea în final să funcționeze bine și să nu fie doar niște elemente teoretice. Ba chiar doresc să și aș dori să primesc un răspuns din partea tuturor vorbitorilor în contextul experienței personale pe care o au cu această anticiclicitate. Da. Uh, yeah, I... Filip, dorești să adresez întrebarea acum? Da, nu voi repeta întrebarea lui Udo, ci aș dori să întreb, să-i adresez întrebarea domnului uh, Ați spus că băncile folosesc uh, produse derivate pentru a e, evita regulile, pentru a le ocoli în ceea ce privește cerințele de capital. S-a făcut ceva în acest sens, astfel încât să se tolereze sau nu această activitate cu uh, derivativele, astfel încât această fisură să fie uh, depășită? Mă refer la operațiunile cu uh, probleme de, cu um, produsele derivate. Some answers to those three questions. Um... Mulțumesc, cred că vom lua da răspunsurile la aceste trei întrebări. Deci, uh, întâi, efectele macroeconomice, definiția capitalului și anticiclicitatea și apoi um, modul în care putem scăpa de această problemă a derivativelor. Vom uh, lua cuvântul în aceeași ordine a, pe care, în care așa au ținut vorbitorii discursurile. Da. Domnul Water, așadar. În regulă, o serie de întrebări au fost în germană. Nu știu dacă ar trebui să răspund și eu în germană, dar uh, o să încerc să răspund în engleză. Germana mea de finanțe, nu e, germana mea financiară nu e la fel de bună ca engleza financiară, spune vorbitorul în limba germană. Așadar, în ce privește problema economiei reale, evident, cred că Primul lucru pe care trebuie să îl menționăm este impactul devastator asupra economiei uh, din cauza lipsei de capital. Și v-am dat unele cifre și cu toții știți uh, impactul acestuia și efectele uh, în cascadă. Există, s-a spus că există și un sistem financiar non-bancar, dar băncile au fost în centrul acestei crize și totul s-a întors uh, în sectorul bancar s-a cristalizat acolo, toate problemele s-au cristalizat acolo și băncile n-au avut uh, mecanismele de amortizare cu care să facă fața acestei situații. Acum avem un uh, sistem bancar mai robust, pe care pe termen lung poate oferi finanțare tocmai întreprinderilor mici și mijlocii și poate oferi lichiditate într-un mod mai sustenabil uh, de-a lungul unui întreg ciclu, mai degrabă decât să avem această situație de boom-bust, de dezvoltare și de prăbușire. Deci ideea este cum ajungem acolo, în această situație. Și aici trebuie să ne asigurăm că și în perioada de tranziție și pe termen lung nu afectăm economia. Așadar, uh, facem o serie de valori de impact economic, nu doar de la o bancă la alta, ne punem întrebarea și dacă creștem uh, lichiditatea de capital uh, cu X, Y sau Z, uh, care va fi impactul asupra economiei și vrem să calibrăm acest calendar și această tranziție astfel încât trecerea la noile standarde să poată fi Uh, suportată cu uh, resursele existente și cu creșteri rezonabile de capital, dacă va fi necesar în cazul unor instituții. Un alt lucru pe care vreau să-l menționez este că am impresia că aceste reforme nu sunt uh, nu au o atitudine greșită împotriva instituțiilor bancare mici. Aș zice mai degrabă că aceste reforme sunt țintite înspre activitățile legate de piața de capital, securitizare și tranzacționare și că pentru instituțiile bancare mai mici, singurul lucru pe care îl cerem este ca, într-o anumită perioadă de timp, să vă construiți niște mecanisme de amortizare și să aveți o bună calitate a capitalului. Dar există o mare diferențiere în legătură cu multe dintre aceste măsuri care sunt realmente țintite către instituțiile mai mari Doamna președinte, mulțumesc. Barbara, dorești să adaugi vreun comentariu sau să răspunzi la vreo întrebare? Primul comentariu este că oamenii uneori par să uite că piața CDS-urilor și securitizarea în general are și o parte, au și o parte bună. Uh, în sensul că uh, se concentrează riscurile prin utilizarea CDS-urilor și prin securitizare. Deci, a, acest instrument a fost folosit și într-un mod pozitiv. Ce trebuie eliminat este utilizarea lui excesivă și abuzivă. Deci nu ar trebui să eliminăm și părțile lui bune. Și ideea cu IMM-urile este că într-adevăr, mi se pare un lucru care să ne preocupe, pentru că din cauza noilor reglementări în ce privește securitizarea, și au existat deja foarte multe reglementări, nu numai că uh, eliminăm resecuritizările CDO-urile care au fost netransparente, dar uh, eliminăm odată cu asta și securitizările bune și asta înseamnă că uneori băncile nu vor fi capabile să uh, servească IMM-urile prin produse simple care au uh, avut un efect foarte bun și pe care ar trebui să putem să le oferim în continuare economiei reale. Vreau să fac un comentariu în legătură cu măsurile anticiclice și cum vedem noi acest lucru la Santander. Noi dorim să avem o anumită stabilitate în ce privește uh, pierderile de credit, pierderile contabile și pierderile uh, neaștept, așteptate și neașteptate. În ce privește pierderile neașteptate? și aici am fost stimulați foarte mult de Banca Spaniei și de Financial Services Authority din Marea uh, Britanie, și anume uh, para, ajustarea parametrilor de risc pe care îi folosim, ceea ce face mai suplu capitalul și susținem această idee și ne uh, bucurăm că autoritățile de supervizare acceptă acest lucru și ne dau stimulentele potrivite. În ce privește aștept, pierderile așteptate, avem prevederi dinamice implementate și uh, Uh, înțelegem meritele ideii de a implementa această idee în toată industria, pentru că am văzut ce efecte bune a avut în, în economia spaniolă. În ce privește pierderile contabile, credem că ajustarea acesta este un element nou care e menit să asigure că nu sunt uh, subestimate ajustările care trebuie făcute la valoarea uh, prima afacere, la valoarea uh, Uh, corectă, dar cred că este foarte important să avem și un bun sistem contabil și o bună guvernanță corporată. Și credem că uh, totuși unele dintre aceste măsuri nu sunt nici măcar necesare. Mulțumesc, domnul Andreas Streichel. Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să mă concentrăm asupra problemei derivat, produselor derivate. Sincer să fiu, uh, cred că este un subiect care nu uh, se va rezolva prin intermediul Basel III, pur și simplu pentru că nimeni nu poate face diferența între o utilizare bună și o utilizare rea a unui instrument derivat. Orice instrument poate fi folosit fie pentru uh, asigurarea riscului, fie pentru uh, speculație. Și nu știu dacă cineva este în, în postura de a face această diferență. Deci cred că trebuie să abordăm problema dintr-un unghi diferit și din nou să ne întoarcem la activitatea bancară de bază. Și problema reală, cred, este simplul fapt că băncile pot să-și vândă mai departe riscurile pe care le creează. Asta nu se întâmpla acum câteva decenii, atunci când uh, creșterea economică era mai uh, mică, dar și băncile erau mai sigure, pentru că băncile pur și simplu erau obligate să păstreze riscurile pe care le generau în bilanțurile lor până la maturitate. Și dacă faci un împrumut pe 15 ani și știi că și peste 15 ani acel împrumut va fi în balanța ta contabilă, atunci te asiguri că e un împrumut bun, pentru că dacă e un împrumut rău, pierzi bani. Asta nu se mai aplică acum. Acum putem să generăm riscuri și să le vindem mâine. Și vinzi acest risc unor participanți la piață care sunt mai puțin sofisticați decât ești tu. Deci, din punct de vedere al reglementării, ce trebuie să faci este să stimulezi uh, păstrarea acestor uh, uh, riscuri în balanțul contabil și să pedepsești pe cei care nu fac acest lucru. Pentru că altfel aceștia își pot crea un produs derivat astfel încât nimeni nici să nu afle că tu ți-ai externalizat acel risc, l-ai vândut altcuiva. Asta e problema și această problemă nu este abordată în această reglementare. Vă rog să faceți ceva în legătură cu asta. Mulțumesc foarte mult și în fine domnul Blundel Vignal. Da, aș vrea să mă ocup și eu de comentariul legat de economia reală și apoi de problema produselor derivate. În ce privește economia reală, cred că trebuie să fim foarte atenți cu ce se întâmplă în acest moment, și anume că băncile nu dau împrumuturi și creditul s-a prăbușit și asta are un efect economic, dar cred că n-ar trebui să amestecăm aceste două lucruri uh, când ne gândim la care ar trebui să fie reglementarea pe termen lung și care este situația uh, ciclică. Motivul pentru care băncile nu împrumută este și uh, lipsa de cerere, pentru că băncile și gospodăriile aveau foarte multe datorii, deci cred că nu există o, nicio mare dorință de a împrumuta și de asemenea băncile nu sunt sigure care vor fi aceste reglementări de capital, nu sunt sigure cât capital vor trebui să provizioneze în viitor și nu știu cât de sustenabilă este această uh, revenire economică, refacere economică și atunci nu sunt foarte dornice să dea compromis și oricum sectorul privat încă își mai reduce din datoriile pe care le are deja sau încearcă să o facă. Deci, uh, cred că domnul Walter a spus acest lucru, ar trebui să vă gândiți uh, să creați o lege pe termen lung, care să fie eficientă pe termen lung, dar să vă gândiți uh, și la o perioadă de tranziție pentru a nu afecta economiile. În ce privește problema produselor derivate, Cred că întrebarea aceasta, dacă ar trebui să fie interzise OTC-urile sau uh, deri, produsele derivate în general, uh, în general, uh, ca o idee, nu sunt în favoarea interzicerii unui produs, dar cred că trebuie pusă întrebarea ce tip de activități se pot face cu aceste produse și dacă n-ar trebui ele să fie dacă ar trebui ele să fie amestecate, adică activitățile de retail bancar și activitățile de bancă de investiții uh, Uh, deci banca de investiții și banca comercială ar trebui să se amestece pentru că, până la urmă, uh, toată criza asta a însemnat contagiune a riscului băncilor de capital către uh, restul sistemului și risc de contraparte. Pentru că dacă, de exemplu, cădea AIG, după aceea ar fi fost pierderi foarte mari pe care nici Goldman Sachs n-ar fi putut să le suporte. Eu cred că și Goldman Sachs ar fi dat faliment dacă ar fi dat faliment AIG. AEG, pentru că ar fi trebuit să plătească cam o treime din capitalul lor. Și, practic, nota de plată s-ar fi mărit din ce în ce mai mult dacă nu ar fi fost salvat uh, AIG și atunci și Goldman Sachs ar fi dat faliment. Deci, cred că întrebarea dacă produsele derivate trebuie inter, uh, interzise trebuie tradusă mai degrabă în, uh, într-o altă întrebare. Ce fel de bănci ar trebui să fie lăsate să facă astfel de activități? Și uh, activități cum ar fi subscrierea, pentru că despre asta e vorba în securitizare. De ce trebuie, de ce uh, avem această discuție în legătură cu cerințele de capital? Treaba capitalului este să existe într-un moment de criză, în eventualitatea unei crize. Dacă băncile își pariază capitalul prin uh, subscriere, prin crearea de, de, de produse derivate OTC uh, și leagă uh, și blochează capitalul în fonduri de investiții speculative și așa mai departe. Deci dacă îți pui capitalul în situație de risc, atunci când apare o criză, evident valoarea acelor investiții va scădea și capitalul tău nu va mai exista. Deci mă întorc la această întrebare. Haideți să ne gândim unde se fac aceste activități mai degrabă decât să ne gândim dacă să le uh, interzicem. Cred că asta este abordarea de bun simț. Și o întrebare legată de aceasta este următoarea. Dacă poți folosi produsele derivate pentru a-ți muta problemele în zone care sunt mai puțin reglementate, <clears throat> atunci trebuie să te gândești și la care cea mai bună structură de reglementare. Ar trebui în fiecare uh, zone de competență să avem doar autorități de reglementare a băncilor sau autorități de reglementare și ale asigurărilor. Deci, practic, <clears throat> Nu trebuie să lași ca aceste probleme să fie mutate din, de sub supravegherea bancară în zona de asigură care eventual ar fi mai puțin reglementată. Deci e o problemă legată de structura autorităților de reglementare, care n-ar trebui să dea posibilitatea mutării problemelor dintr-un sector într-altul și cred că trebuie să vă gândiți dacă regulamentul noastră trebuie compartimentalizat în tot felul de eh, domenii pentru că atunci băncile vor uh, specula acest, uh, acest lucru și își vor muta uh, activitățile în altă parte. Mulțumesc foarte mult! Și acum Vicky Ford, Sven Giegold și Wolf Klintz. Și dacă mai este timp, uh, o să mai dăm uh, cuvântul și altor membri. Vicky, te rog. Da, vreau să încep prin a-i mulțumi raportorului și organizatorilor care au reușit să invite un uh, grup atât de excelent de vorbitor. În special, cred că uh, am văzut că există multe diferențe de opinie, și, dar totuși suntem de acord cu toții că avem nevoie de noi reguli pentru bănci. Însă, ca de obicei, diavolul este în detalii. În special mulțumesc reprezentantului Erste Bank pentru că ne-a reamintit a, uh, impactul acestor reglementări asupra IMM-urilor și clienților individuale ai băncilor. Însă, întrebarea mea este, între, dacă avem de ales între uh, înăsprirea legislației și uh, perioada de tranziție, standardele încă nu s-au uh, înăsprit pentru că nu am trecut încă la aplicarea și implementarea standardelor Basel 3 și există diferențe mari de la țară la alta și de la o bancă la alta în legătură cu momentul în care ele trebuie să implementeze aceste uh, standarde. Deci cred că ar fi foarte util dacă am înțelege evaluările de impact pe care și le faceți, dacă am putea avea acces la aceste evaluări. Deci cum intenționează Uh, Comitetul Basel și când intenționează Comitetul Basel să ne comunice aceste valori de impact și apoi când trecem de la cele de 3 la cele de 4 uh, sunt lucruri foarte importante pe care trebuie să le facem și pe care le-am învățat din criză. Dar care sunt prioritățile dumneavoastră în ce privește știu că într-o lume ideală le-am, am vrea ca toate să se rezolve, dar de unde veți începe și pe ce uh, calendar de implementare? Mulțumesc foarte mult, Sven. Voi adresa întrebarea în limba germană, ca să se bucure și domnul Langen. Am o întrebare adresată domnului Traichel. Se bucură, văd, mai multe persoane decât am uh, anticipat. Minunat! Și domnul Bulman se bucură. Udo a vrut să se refere și dânsul la acest aspect. În această comisie există o mare sensibilitate în ceea ce privește pluralitatea sistemului bancar în uh, diferitele țări. Se pare că nici nu mai știu germană acum că am început să vorbesc în această limbă. Și de asemenea există o mare sensibilitate referitoare la reglementarea care urmează să fie aplicată. Și anume că aceasta nu vine numai dinspre Basel, ci trebuie să ne întrebăm și cum uh, vom aborda sistemele de garantare, um, asigurarea instituțiilor, cât și economiile. Deci acesta este un domeniu cât se poate de sensibil. Am auzit cât se poate de clar ceea ce a spus domnule Traichel, însă am o întrebare la dumneavoastră. În calitatea de uh, reprezentant al um, Sparkasse Austria. Observați care este um, sensibilitatea noastră și apelați la aceasta. Întrebarea mea este de ce exercitați o asemenea presiune în continuare în Austria, astfel încât statul care v-a susținut în continuare să blocheze în continuare directiva privind uh, dobânzile și rata acestora, pentru că la nivel de Europa avem mari probleme în continuare în ceea ce privește salvarea băncilor. De aceea, uh, discursul dumneavoastră ar fi mult mai credibil dacă nu ați mai face atâta lobby împotriva um, adoptării directivei respective de către Austria. Și dacă sunteți o bancă atât de simpatică, de ce în același timp aveți o filială și în insulele Caim Caiman? Pentru că ar trebui să vă simțiți angajat și uh, din punct de vedere comunitar și să vă gândiți și la linia pe care o abordați. Oare aceasta într-adevăr este una eficientă din punctul de vedere al economiei reale? Thank you. Uf. Ja, vielen Dank. Ich habe zunächst mal eine Frage an Domnul Klintz. Întrebarea mea este către Ștefan Walter, reprezentantul Comitetului de la Basel. Am observat deja că propunerile Basel uh, au fost implementate de către Comisia Europeană, însă um, mulți s-au implicat pentru aplicarea acestor uh, propuneri, însă mai datorează niște explicații. De aceea, părerea mea, întrebarea mea este cum estimați acum situația? Poate că toți cei implicați vor implementa aceste propuneri sau doar Europa o va face. Al doilea aspect a fost abordat și de doamna Vicky Ford. Avem puncte de pornire diferite în ceea ce privește diferitele instituții financiare din Europa, din Statele Unite. Dacă este să mă, gândesc, să mă gândesc la leverage, acest leverage este mai mic în medie decât în Europa, iar în Europa există diferențe între Franța, nu, între Italia și Spania pe de o parte și Franța și Germania pe de altă parte. Și pornind de la această poziție inițială, mă întreb uh, cum putem să ajungem până la urmă la un plan de implementare unitar și cum putem să facem să îl respectăm. Pentru că unul, un, anumite instituții financiare ar putea să fie supra-solicitate. Ele nu pot face rost atât de ușor de capitalul uh, necesar și nici calitatea implementării nu va fi cea corespunzătoare. O întrebare către doamna, domnul Adrian Doandal Vignel nu știu exact cum se pronunță numele dumneavoastră, uh, dacă sunteți uh, australian sau scandinav, îmi cer scuze, uh, domnul Blundel, o să spun așa, ați fost președintele unei comisii care a a elaborat un raport în cadrul OECD despre criza financiară și pe mine mă interesează dacă ceea ce ați prezentat astăzi aici este în esență, parte a acestui raport uh, vis-a-vis -vis de criză. Și de aceea aș vrea să revin asupra unei propuneri exprimate în acest raport, și uh, anume modul în care rezolvați din punct de vedere organizatorii modificările cur din instituțiile financiare. Cum doriți să implementați aceste așa numite firewalls? Aceasta este o posibilitate de a avea o politică adecvată riscurilor și de a evalua în mod corespunzător aceste riscuri. Vreau să știu dacă sunteți de, în continuare de aceeași părere ca și în raportul respectiv. Și, în fine, m-a surprins cât se poate de tare um, atitudinea subiectivă, poate că e o impresie greșită, um, a faptului că aveți o atitudine critică și a dumneavoastră și a domnului Traichel uh, vis-a-vis de acest lucru pare a fi ceva nou la Comitetul de la Basel, însă nu se poate așa ceva, pentru că acest subiect trebuie să fie apărut de mai multe ori în discuție în cadrul Comitetului de la Basel. Însă eu am avut impresia astăzi că este un subiect absolut nou și m-a surprins, spun acest lucru cu mare prudență. Mulțumesc, cred că va trebui să primească și aceste întrebări răspunsul. Haideți să mergem în continuare în aceeași ordine cu răspunsurile pentru a nu crea ambiguitate. Domnule Walter. As we say in English, tough... Mulțumesc, cum se spune în limba engleză, un public uh, dificil. Uh, așadar, uh, câteva comentarii se refereau la implementare. În ce privește registrul tranzacțiilor, ar trebui să spun uh, că uh, Comitetul Basel a decis că această reglementare privind uh, registrul tranzacțiilor trebuie implementată până la sfârșitul anului. Și am făcut studii de impact, uh, facem acum un fel de studiu final, încercăm să rafinăm rezultatul final și probabil ar trebui să-l avem foarte rapid, într-o lună, două, oricum până la jumătatea anului. Ideea este să vedem dacă mai trebuie să facem îmbunătățiri în ce privește modalitatea de implementare aceste cerințe. Însă, în continuare, credem că această chestiune trebuie implementată la timp. Înțeleg uh, sensibilitatea aici uh, uh, față de posibilitatea ca Statele Unite să întârzie această chestiune și am vorbit la nivelul cel mai înalt cu oficiali americani. Ei ne-au declarat că sunt angajați față de implementarea acestei prevederi și că vor încerca uh, Uh, să transforme această cerință cât mai repede în contextul lor într-o reglementare obligatorie. La fel ați menționat că un Basel, Basel 2 n-a fost implementat încă și atunci de ce ar trebui să ne gândim la Basel 3 când Basel 2 încă nu e implementat complet. Sigur, e un lucru extrem de important ca americanii să implementeze în fine Basel 2. Ei l-au implementat la nivel de reglementare uh, dar nu s-au creat în practică prea multe instituții, așa cum ar fi trebuit. În aprilie, totuși, s-au creat uh, alte șase instituții și până la mijlocul anului se așteaptă să ajungă la 10 numărul de instituții. De deci, Statele Unite și-au declarat angajamentul față de acest proces și fac progrese. În ce privește Uh, nivelurile de capital, evident, americanii și-au făcut testele de stres și au uh, stabilit niște standarde foarte dure în ce privește definiția de capital, mecanismele de amortizare și așa mai departe. Deci, efectiv, putem spune că au susținut uh, și au promovat foarte puternic această idee de capital. În ce privește diversele rate de capital și diferite, diversele situații din multe țări, Pot să spun acest lucru. Atunci când criza a devenit uh, uh, foarte uh, dură, atunci piețele au început să uh, devalorizeze aceste active și multe instituții au intrat au, au început să aibă mari probleme pentru că au ignorat această tendință și comis, Comitetul Basel provu, propune ca acesta să fie practic o, o frână de ultim moment. Deci nu trebuie doar să avem rata risc, de risc și rata de capital. Ele trebuie să se întărească una pe cealaltă și trebuie să stabilim niște calendare foarte uh, clare uh, până la care toate instituțiile să ajungă la aceleași standarde din acest punct de vedere. În ce privește prioritățile instituționale, cred că, cu siguranță, definirea capitalului e una, definiția dată capitalului e una foarte puternică. Ideea de a uh, conține toate riscurile, de asemenea, e foarte importantă și, iarăși, trebuie să uh, Uh, implementăm și ceva în domeniul uh, lichidității, pentru că, așa cum spuneam, multe instituții păreau să fie solvabile și dintr-o dată au, au rămas fără lichidități, au intrat într-o criză de lichidități. Sigur că pe termen lung poți să fii solvabil, dar poți să ai și momente în care să nu ai lichidități și acestea sunt momentele pe care trebuie să le rezolvi. Evident, am avut foarte multe discuții pe acest subiect și pot să spun că acesta este efortul nostru de a veni cu o propunere care, credem noi, încearcă să ajungă la rădăcinile crizei, încearcă să țină seama de diversele modele de business existente și să pună la oaltă macroprudențialitatea și microprudențialitatea. Și știți, am primit foarte multe comentarii, foarte multe sugestii la care ne vom uita cu mare atenție, le vom examina și vom încerca să îmbunătățim și mai mult pachetul acesta de reglementare, atât în ce privește structura lui, cât și uh, Uh, lucrurile pe care le țintește, dar cred că am propus niște lucruri, niște principii cheie pe care dacă nu le urmăm, e un mare risc să intrăm din nou într-o problemă similară cu cea din trecut. Și înțelegem că ciclul politic nu este în favoarea noastră, oamenii au tendința să uită anumite lucruri, să meargă mai departe și să se uite la, la rate de risc, să spună că mm, o rată de risc acceptabilă ar fi poate 90% la 10%. Nu știu, asta trebuie să mai uh, studiem, dar riscul este ca uh, în câțiva ani toată lumea să se gândească la altceva și să fie uitat uh, problemele acestea. Deci calendarul este și el foarte important. Doamna președinte, mulțumesc. Vă rog să răspundeți pe scurt, pentru că mai avem cel puțin o rundă de întrebări. Barbara, uh, vrei și tu să intervii aici. Da, întrebările nu erau adresate către mine neapărat și o să încerc să răspund uh, pe scurt. Uh, cred că e foarte important să avem un singur calendar de implementare la nivel mondial. Pur și simplu pentru că băncile acum operează pe piețe globale și am văzut ce probleme a fost cu Basel II când americanii nu l-au implementat. Însă al doilea comentariu este că n-ar trebui să fie numai implementare simultană, ar trebui să fie și o singură regulă pentru toată lumea. Pe când cu Basel 2 nu stau așa lucrurile. De fapt, nu există Basel 2, există sute de Basel 2, diferind de la o piață la alta. Și asta nu e foarte bun pentru transparență uh, și nu, uh, și nu duce decât la evitarea uh, reglementărilor mai dure și mutarea într-un, într-o jurisdicție mai slabă. Apoi, noi credem că n-ar trebui să se ia decizii grăbite, pentru că uh, probabil când o să vedeți rezultatele, uh, veți vedea că e vorba de o reglementare generală. Deci nu vorbim de schimbări minore. Și nu doar corporațiile vor fi afectate corporațiile au avut uh, active toxice și mai au active toxice în bilanțul lor, dar nu doar pe ele, le afectează, ci pe toate băncile. Deci cred că e mai bine să reușim să facem uh, o reglementare bună din prima și să nu trebuiască să o mai adaptăm și să o ajustăm după aceea. Și evident, nu toate jurisdicțiile, uh, toate țările, cu alte cuvinte, vor ieși din recesiune în același moment și uh, trebuie și acest lucru luat în calcul când vorbim de rata de îndatorare de uh, leverage. Domnul Treichel, nu vreau decât să adaug uh, ceva un, la întrebarea domnului uh, Giegold. Uh, să răspund și eu tot în limba germană și în la, o germană la fel de proastă. Hat mich uh, gefragt im Wesentlichen. Uh, Am fost întrebat de ce exercităm în continuare această presiune uh, în Austria asupra uh, um, și ne împotrivim acestei directive privind dobânzile. Noi nu avem o filială în insulele Cayman, după cum am spus, și nici nu exercităm această presiune, este o exagerare, De cercetarea dumneavoastră nu este foarte temeinică. Însă, așa cum au toate și celelalte bănci, avem o adresă în insulele Cayman uh, Uh, și Deutsche Bank și chiar și landurile federale germane au o adresă acolo și Bavaria are. Da, și în Delaware avem uh, o asemenea adresă și asta din motive pur fiscale. Dacă veți elimina aceste avantaje fiscale, atunci nu va trebui să mai avem o asemenea adresă acolo. Atât de simplu stau lucrurile. Este ceva practic inutil pe de o parte, însă există multe organizații internaționale caritabile, inclusiv UNESCO, care, uh, prin care se poate face o afacere, o tranzacție numai prin Delaware, pentru că altfel, altfel nu se poate. Așa, stă, așa este legea. Trebuie să uh, aboliți uh, insule Cayman, Delaware și tot restul ca să se rezolve lucrurile. Deci nu noi, la lucrurile nu sunt la latitudinea noastră, ci politica este factorul decisiv în acest sens. Mr. Mr. Blunder Wignall. Mulțumesc, domnul Blunder. Mulțumesc. Voi răspunde singurei întrebări care mi-a fost adresate în legătură cu documentul pe care l-am scris în legătură cu strategiile de ieșire din criză, produse derivate și așa mai departe. Ce am spus astăzi este în consecvență cu documentul, pentru că în momentul în care am analizat cauzele crizei și am analizat toate problemele, spuneam, acestea sunt deja propune în uh, Basel 3, propune pe care le susținem, dar documentul s-a referit la două elemente esențiale. Un raport de îndatorare de leverage era extrem de important pentru a ne asigura de suficiența capitalului și, în al doilea rând, să separăm, să derivăm aceste lucruri legate de produsele derivate, de uh, bănci care supun unui risc pia- piața de capital și dacă cineva este interesat de aceste subiecte, există un document foarte bun abia publicat de APRA, Autoritatea de Reglementare din Australia, și anume cum să scriem legislație pentru o sucursală dintr-un holding. A apărut în mai. E vorba de un document foarte clar, cu o dimensiune de supraveghere foarte bună. Când am discutat despre această propunere, cum uh, facem lucrurile cu această diferențiere, toată lumea se pare că este de acord cu raportul de leverage, sau măcar într-o oarecare măsură. Deci când e vorba de structura sucursalelor, folosesc exemplul Santander, pentru că secretarul general și eu ne-am întâlnit cu Ana Botan, care este fica președintelui grupului Santander și vorbeam despre strategiile de ieșire din criză în acest document, despre sucursalele care ar trebui să aibă un anumit capital uh, protejat de restul grupului și răspunsul meu a fost uh, asta se întâmplă. Am spus că poate se poate transfera capitalul, dar în temeiul legii, însă n-am făcut niciodată asta. Deci, Ideea este că acest lucru se poate întâmpla și e stupid să poți să spui că băncile europene nu au o structură bazată pe sucursale. Avem asta. E vorba de Erste, care este o bancă foarte profitabilă, de exemplu, și alte bănci care nu fac uh, lucruri proste și care au trecut prin criză fără să uh, Uh, suporte efectele și o cauză sau un motiv este această structură bazată pe sucursale. Deci credem că această structură este bună. În cazul Santander s-a întâmplat datorită bunei guvernanțe. Însă, problema cu guvernanța este că, într-adevăr, putem avea bune exemple de bună guvernanță, însă întotdeauna va exista un exemplu de proastă guvernanță. Și dacă te bazezi întotdeauna pe faptul că vei, ai un consiliu de administrare bun, un director bun, acest lucru nu va fi întotdeauna așa. Avem o legislație, nevoie de o legislație care să spună nu avem nevoie de o structură pe sucursală în așa fel construită. Poate capitalul nu va fi acolo chiar în momentul în care ai nevoie de el și trebuie să soluționezi această problemă. Dacă nu soluționezi această problemă, atunci nu soluționezi criza îți declin responsabilitățile. Nu trebuie să le permitem băncile comerciale să pună în risc capitalul și Santander este un exemplu bun bazată pe astfel de structură de sucursale. Deci documentul este relevant în acest sens și cred că se poate soluționa problema. Întrebarea dacă este nou acest element, dacă este o surpriză, e bine, nu. Am publicat uh, acest document cu coautorul uh, meu la Paris, am publicat documentul referitor la Basel II acum câțiva ani și am spus același lucru și atunci. Problema este că atunci când citești Basel 3, îți dai seama că include lucruri din Basel 2 Dar nu așa vom rezolva problema, pentru că nu se soluționează astfel lucrurile. Raportul de leverage este important, separarea, diferențierea, ca să nu pui capitalul în risc, extrem de important. Dacă nu facem aceste lucruri, ne vom confrunta cu o nouă criză. Mulțumesc. Acum, Kay. Mulțumesc. Mulțumesc vorbitorilor pentru discuțiile interesante și mulțumim pentru răspunsurile la întrebări. Aș dori să menționez un subiect care a fost uh, discutat săptămâna trecută la Comisia Specială CRIS. Ashley a prezentat un raport în care s-a conchis că n-am axat prea mult pe instituțiile financiare și pe autoritățile de reglementare, mai ales în ceea ce privește Basel II și n-am axat prea mult pe modelul matematic Putem accepta că acesta poate fi folositor, însă s-a dovedit a fi eficient în timp de criză. Și astfel de modele nu s-au bazat pe factori de risc, precum instinctul gregar, apetitul de risc pentru participanții la piață în mod simultan. Și nu s-au inclus acolo evenimentele singulare, spre exemplu criza și, în esență, și autoritățile de reglementare folosesc aceleași modele și, în același timp, se pune în pericol lichiditatea pieței. Și vorbitorii sunt de acord că ne-am bazat prea mult pe astfel de modele matematice și dacă așa stau lucrurile, cum putem soluționa problema? Mulțumesc, Silvi. Mulțumesc. Mulțumesc. S-a vorbit mult uh, engleză și germană, așa că eu o să-mi pun întrebarea în franceză. Mai întâi vă mulțumesc că sunteți aici. Cred că acest uh, schimb de opinie este foarte important în măsura în care pentru cetățean, cetă... și o să fiu foarte dur aici, comitetul uh, de la Basel nu există, nu știe ce e uh, și îl consideră prea puțin uh, responsabil. Deci eh, mă bucur că avem această discuție pentru că e o discuție pe subiect care are un impact pentru toată lumea și am eh, notat cu satisfacție comentariul noastră eh, față de cooperativele bancare, care în unele țări din Uniunea Europeană oferă mai mult de jumătate din finanțarea întreprinderilor. Deci nu e o chestiune minoră. Și aveam o întrebare, pentru că ați spus uh, următorul lucru. Întrebarea este, nu trebuie doar finanțată economia reală. Uh, dar, după părerea noastră, care e măsura care poate duce cel mai uh, direct la finanțarea proiectelor de, pe termen lung, pentru că avem nevoie să reconvertim economia noastră spre o creștere mai verde. Deci, care ar fi cel mai bune măsuri pentru a încuraja această finanțare pe termen lung și întrebarea pe care vă pun în special noastră, domnule eh, Blondel Uinial. N-am nimic împotriva modelului Băncii Santander, care este absolut respectabil, dar după părerea noastră, credeți că acesta este modelul cel mai compatibil cu piața unică? Totuși, suntem în Uniunea Europeană, într-un sistem în care uh, dorim să nu există în fiecare stat membru filiale uh, închistate și blocate, încuiate cu propriul lor capital în uh, în birou. Deci care ar fi modelul pentru piața unică? Mă mulțumesc. Domnul Streșec. Uh, thank you, Madam Chair. I'll, Mulțumesc. O întrebare pentru domnul Treichel de la Erste Group. Apreciez deschiderea domniei sale. Un raport recent OCDE a sugerat că primele acordate bancherilor ar trebui să fie tratate diferit când e vorba de diferitele situații bancare în legătură cu împrumuturi. Ce credeți în legătură cu acest lucru? Mulțumim foarte mult. Mai există cineva? În acest caz, am și eu o serie de elemente pe care doresc să le menționez în legătură cu subiectele pe care le-am abordat deja, mai ales în ceea ce privește evaluarea impactului Basel. Domnule Walter, în răspunsurile dumneavoastră v-ați concentrat aproape exclusiv pe calendarul de lucru. Vă gândiți la efectul macro și la efectul micro membrii acestei comisii și eu însă suntem interesați să aflăm dacă analizați aceste lucruri într-un context mai larg, într-un context holistic, ce se întâmplă cu piața de capital, ce se întâmplă cu produsele derivate în afara cerințelor de capital suplimentare pe care le-ați putea impune. Știu că activitatea dumneavoastră este una de natură bancară, însă aceasta nu este izolată de toate aceste elemente pe care le-am menționat acum. Vorbeam și despre mecanismele de amortizare pe care le-am putea folosi în momente de recesiune și trebuie să recunoaștem că suntem încă într-o perioadă dificilă sau abia în stadiul timpuriu al redresării. Deci cum putem să construim astfel de mecanisme de amortizare și cum ar fi acestea în conformitate cu situația actuală, care este diferită în diferitele state membre, firește. Deci cum am putea să avem un calendar de punere în aplicare comun în locuri diferite. Și apoi mă refer la ceea ce a spus Kay Swinburne. În ultima legislatură acest Parlament, unii dintre noi uh, au fost uh, îngrijorați în legătură cu corespondență, corelare și riscurile aferente și am cerut Comisiei să analizeze acești factori de corespondență sau corelare în Basel II și nu doar. Ne bucură că Comisia analizează aceste chestiuni, însă cum putem să ne asigurăm că reușim efectiv să soluționăm lucrurile din punctul de vedere al efectelor holistice pe termen lung și să ne asigurăm că nu intrăm în panică și că nu ne axăm uh, exclusiv pe evenimentele recente. Dau cuvântul domnului Walter în primul rând. Mulțumesc! Doamna președinte, domnule care ați dorit să interveniți chiar la sfârșit sau acum? Da, domnul raportor dorește să intervină, vă rog. Domnul președinte, cred că dezbaterea de până acum ne-a arătat cum stau lucrurile și am câteva întrebări care să uh, accentueze din nou acest lucru, și anume importanța comisiei noastre. Impresia mea este că uh, dacă nu se va ajunge la un echilibru, echilibru care a fost uh, sugerat, dacă structura bancară, structura economică din Europa, din Uniunea Europeană, nu uh, va fi luată în considerare în mod mai profund, atunci dacă această pro- propunere va fi adoptată în acest fel și directiva va fi adoptată sub această formă, cred că nu se va obține o majoritate în Parlament. De aceea trebuie să facem tot ce este posibil pentru a discuta în continuare întrebările rămase deschise și pentru a ajunge la un răspuns. De aceea întrebarea mea, din punctul dumneavoastră de vedere, dosarele care sunt dosarele care nu au fost încă încheiate la comitetul de la Basel. Când vom avea rezultatele studiului Quiz 4 și când putem să pornim de la premiza că, în baza observațiilor de astăzi, vom avea un nou studiu de impact uh, referitor la efectele crizei asupra economiei reale, asupra IMM-urilor. <coughs> Ați vorbit despre uh, calendarul privind registrele comerțului. Uh, mulți, uh, aproape toți dintre dumneavoastră au vorbit despre un uh, calendar comun și s-a spus că până la sfârșitul anului ar trebui să existe un acord privind uh, registrele comerțului, însă, uh, registrele tranzacțiilor, însă, uh, pe de altă parte am auzit că a uh, americanii vor să implementeze această parte din cd 3 abia la sfârșitul 2011 și alții până la 2012. G20 a stabilit că CDR4 va trebui să fie implementat în uh, 2010 și noi nu suntem încă siguri că CDR3 va fi implementat până la acea dată și atunci ne întrebăm în ceea ce privește calendarele se va ține cont de toate aceste zone diferite, pentru că dumneavoastră spuneți că propunerile sunt cele care vor combate cauzele crizei. În regulă, dar pe de altă parte trebuie să ne gândim dacă aceste propuneri combat criza într-adevăr și care sunt efectele acestora asupra economiei reale. Și de asemenea, capitalul propriu sporit ce efect va avea acesta asupra diverselor structuri bancare din Europa și, as- și asupra alocării de credite către IMM-uri. Pentru că săptămâna trecută ni s-a spus încă o dată în ceea ce privește studiile de impact că Europa a eșuat în ceea ce privește definiția capitalului, iar definiția capitalului în favoarea uh, companiilor cotate la bursă și în defavoarea celor necotate la bursă duce la un dezechilibru și nu la echilibrul despre care vorbeați. De aceea vă rog să răspundeți la aceste întrebări a lipsei de echilibru cauzate de diversele structuri bancare și economice. Și vă rog de asemenea să nu spuneți numai da, vom ajunge la un echilibru, dacă în același timp faceți o propunere care distinge cât se poate declar între companiile cotate și cele necotate la bursă și care um, simplifică uh, cerințele de capital pentru uh, companiile cotate la bursă și le complică pentru cele necotate la bursă. Pentru că aceasta este o distinție foarte clară. În Europa, pornind de la uh, diferitele sisteme, avem capital străin mai mult decât au americanii, iar reducerea acestui capital străin este soluția corectă, pentru că asta înseamnă riscuri mai puține. Este o provocare, dar duce la capital propriu sporit și este un lucru benefic pentru structurile uh, europene bancare, însă se implementează cu dificultate cel puțin în comparație cu alte sisteme economice. Deci vă rog să răspundeți și la întrebările de genul acesta. Mulțumesc! Um, Thank you very much. Um, so now we'll, we'll come back to him. Mulțumesc. Uh, trecem acum la uh, vorbitorii noștri. Întâi, domnul Walter. Cred că putem să ne mai întindem până la și 10, pentru că celelalte puncte de pe ordinea de zi nu ne vor lua atât de mult timp. Domnule Walter, vă rog, aveți cuvântul. Voi încerca să fiu cât se poate succint, cu toate că este un subiect foarte important și timpul este foarte scurt în ceea ce privește uh, încrederea prea mare în uh, aceste modele, într-adevăr este adevărat, nu este un răspuns simplu. 0,8 plus impozita este un uh, răspuns simplu, este un model simplu, iar uh, celelalte sunt modele complexe. Nu, cred că trebuie să avem mai multe perspective de a privi lucrurile, mai multe tipuri de garanții bazate pe riscuri, pe leverage, pe testele de stres și uh, trebuie să privim din mai multe perspective. Nu putem să ne bazăm numai pe un model, să privim vârful de lichiditate, pentru că aceasta ar fi o propunere mult prea riscantă. În ceea ce privește subiectul promovării anumitor uh, proiecte pe un termen mai lung, de forma cărora să beneficieze economia, mediul. Cred că promovarea unui sistem bancar mai stabil, pe termen lung, cu stimulente existente pe termen lung și nu doar o recunoaștere pe termen scurt a acestora, fără să ne gândim la viitor, este abordarea corectă. O serie de propuneri la comitet uh, de compensări, toate acestea la un loc vor transfera concentrarea către o activitate bancară mai sustenabilă. În ceea ce privește timingul, calendarul, context mai larg, mecanismele de amortizare, vom avea mai multe informații care în iunie-iulie uh, vor fi aduse la un numitor comun. Acest lucru va fi important pentru a avea un model, o propunere calibrată total, pentru că asta este ceea ce vrem să obținem și anumite îngrijorări care au fost exprimate aici își vor găsi astfel răspunsul. Important este să vedem care este impactul asupra anumitor bănci, instituții financiare în diferite țări și în ce măsură va crește capitalul uh, față de uh, nivelul de acum. Pe de altă parte, unde dorim să ajungem să încheiem lucrurile și care sunt costurile estimate la diferite perioade de timp. Deci trebuie să avem o abordare cât se poate de cuprinzătoare, este ceva diferit față de ceea ce s-a încercat până acum față de Basel 1, pentru că fiecare bucată trebuie pusă la locul ei și astfel vom obține un model, o propunere uh, calibrată complet. Anumite aspecte care au fost abordate referite la diferite tipuri de bănci, corporatiste, necorporatiste. Dacă este să ne uităm la uh, acordul la la uh, Sydney 1998, acesta nu vorbește despre acestea, vorbește doar mm, despre um, câștiguri și alte tipuri de uh, activități. Ceea ce încercăm noi este să uh, ajungem la un echilibru și anume ce vrem să spunem raportându le la anumite principii, pentru că numai în felul acesta putem să vedem care este capitalizarea și să uh, stabilim că unele dintre cele 14 principii nu se aplică în prezent. Și cred că grupuri precum SED și altele vor putea să uh, implementeze un asemenea model și să uh, vom putea vedea ce înseamnă acest lucru în context european. Pentru că vorbim aici despre o proporție diferită în context european și cred că trebuie să găsim o cale uh, de a ajunge la un echilibru. În ceea ce privește tipurile de capital, vă referiți la diverse parteneriate. Cred că lecția cea mai importantă pe care o învățăm în urma crizei este faptul că dacă instituțiile sunt stresate puternic, uh, trebuie să se analizeze care este capitalul pe care le au acestea pentru a face față loviturilor. Um, subs- subscrierile de credit, de piață, riscurile și uh, rezervele existente. Deci, ceea ce spunem practic este că fiecare componentă și integritatea acestora trebuie să fie sporite. Corelația uh, riscurile individuale, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră și cred că am menționat câteva căi uh, prin care putem să obținem acest lucru. Mecanismele de amortizare și tranziția către noile standarde. Am spus că există multe instituții care sunt profitabile în prezent și știm că vor urma și alte șocuri. Le vedem și sperăm că industria bancară a început să aibă mecanisme de amortizare mai puternice pentru a fi pregătită să facă față loviturilor viitoare. De aceea este important pentru noi să ne completăm pachetul astfel încât să oferim o direcție clară pentru industrie și să stabilim cu claritate obiectivul către care ne îndreptăm. Um, Barbara. Barbara. În primul rând, vreau să vorbesc despre piața internă ca bancă de retail la Santander, structura organizatorică um, se potrivește cu um, modelul nostru comercial și suntem bucuroși și mulțumiți de acesta, însă constat că facem acest lucru pentru că există o disciplină internă bună și o guvernanță corporatistă. Însă nu înseamnă că acest model se poate aplica altor modele comerciale. În ceea ce privește încrederea prea mare în modele, modele matematice, cred că câteodată acest lucru se exagerează prea mult. Pentru că în multe bănci, modelele capitalului economic nu au suferit atât de puternic. Poate că sună ciudat, însă riscul de lichiditate și um, finanțarea acestora, pentru că acesta a jucat un rol important, nu a fost captat niciodată în aceste modele. Au fost uh, enunțate motive pentru care nu s-a captat acest risc de lichiditate în uh, modelul de calcul al riscului. Pe de altă parte, se vorbește despre pierderi uh, de credit și nu despre alt tip de pierderi, așa încât nu este atât de problematică situația. În ceea ce privește um, modelele de credit, nici aici nu au apărut atât de mari mari probleme la Santander. Um, noi am primit o evaluare bună de partea autorităților de supraveghere. Însă, cred că acest model are limitările sale și, sigur, se discută pe această temă în ceea ce privește distribuția și așa mai departe. Totul se axează însă pe modul în care este utilizat modelul, pentru că important este guvernanța, um, și modelul de risc. Cred că modelul, modelele acestea pot fi aplicate bine, fără să existe un, o rata eșecului prea mare, dacă guvernanța este una bună. Iar această guvernanță, aceasta nu poate fi captată niciodată în regulamente, ci numai printr-o bună supraveghere poate să fie ea dată. Iar Banca Spaniei uh, este un exemplu foarte bun în acest sens, pentru că ei se găsesc la mine în birou în fiecare zi și mă întreabă cum stăm cu aceste modele. Thank you. Mulțumesc, domnul Treichel. Mulțumesc. Permiteți-mi să încep uh, cu aceeași întrebare referitoare la modelele matematice. Sunt într totul de acord cu această perspectivă și anume că uh, s-a insistat mult prea mult asupra acestora. Băncile nu operează prea mult pornind de la această bază. Însă, dacă doriți să distribuim, dorim să distribuim responsabilitatea, atunci cei care au primit premiul Nobel pentru teoria uh, opticii um, ar putea să, acestora ar putea să le fie luat pentru că au făcut mult rău cu teoria lor. În ceea ce privește restricțiile, uh, în ceea ce privește bonurile, uh, bonusurile, primele, acesta este un subiect cât se poate de delicat. Noi avem uh, 55.000 de, mii de, uh, 50 de, mii de angajați și dintre aceștia 49.700 obțin prime de 3.000, 4.000, 5.000 de euro. Aceștia sunt cei care uh, fac împrumuturile și noi nu le oferim prime mai mari pentru că uh, nu se obțin beneficii, nu se obțin profituri foarte mari în urma împrumuturilor. Noi primim plătim prime mai mari uh, executivilor, celor care aduc un randament uh, mai mare uh, băncii. Și acest lucru cred că este complet greșit, pentru că cei care ne-au făcut să depășim criza nu primesc prime suficient de mari. Și ei au fost afectați în aceeași măsură de criză ca toată lumea. Deci, sincer, nu vă pot ajuta în această privință, pentru că pur și simplu trebuie să acceptăm că aceasta este o problemă uriașă și că trebuie să facem ceva în acest sens pentru a rezolva situația. În ceea ce privește mecanismele de amortizare, nu vreau să fac prea multă, um, să promovez prea mult uh, situația din Spania, pentru că colega mea a vorbit deja despre acest lucru, însă acest lucru ne spune ceva despre faptul că este o bancă importantă din sistem. Um, eu când am fost la Santander, uh, uh, m-am întrebat dacă aceasta este într-adevăr o bancă. Nu știam exact, poate că ar trebui să uh, vorbim despre o dimensiune, de o spre altă dimensiune și poate ați putea să ne promovați și pe noi. Însă, uh, revin asupra mecanismelor de amortizare, care sunt foarte importante. Modul în care sunt ele stabilite în prezent ar fi benefic la un moment dat în viitor. Însă, în prezent, uh, ele doar uh, stabilesc nivelul de capital acolo unde uh, se consideră a fi necesar uh, să existe un mecanism de amortizare. La 40, 50, 60%, dacă dorești să plătești dividende acționarilor, ajungi la 90%. Și în felul acesta se pierd acționarii, pentru că ei știu că nu vei fi în stare să le plătești dividendele. Uh, de aceea este un caz în care opusul este adevărat și anume prin aceste mecanisme de amortizare, cel puțin în următorii ani, acele bănci care nu au acționari sunt acele bănci care uh, practic uh, au acționari care nu sunt interesați sau acele bănci care au acționari care nu sunt interesați în dividende sunt în avantaj. Pentru că un sistem bancar Comisia Europeană a fost cât se poate de critică vis-a-vis de un asemenea um, sistem bancar. Vorbim aici despre exemplul uh, Deutsche Landesbanken. Ele nu au trebuit să plătească niciodată dividendele, nu le-a păsat despre ele, deci nu le pasă de mecanismele de amortizare. De aceea cred că trebuie să fim foarte prudenți în abordarea acestora. Spania a produs un sistem foarte bun de provizioane contraciclice. De ce nu putem să facem același lucru? Pentru că sistemul bancar spaniol a avut numai de câștigat. Este una dintre, acesta este unul dintre punctele forte ale sistemului bancar spaniol. Haideți să-l copiem într-o oarecare formă. De ce să reinventăm roata? Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Domnul uh, Blandel Wignall pentru un ultim comentariu. Cred că în ce privește modelele matematice, Uh, acestea sunt miezul uh, prezentării mele. Uh, în primul rând, dacă înțelegi cât de cât modelele matematice care sunt la baza sistemului Basel, este un studiu făcut de Rezerva Federală în anul 2000 al acestor modele matematice și care îți spune că întregul sistem este gândit pentru o criză bancară uh, cauzată de un uh, risc global. Deci dacă ai un risc idiosincratic într-o țară individuală, Basel nu prea are nimic de spus despre asta și dacă credeți că acest lucru se poate rezolva uh, privind uh, coeficienții de corelare și să spui hai să creștem cu 2,5% acest coeficient, că așa am văzut uh, că s-a întâmplat în criză, asta înseamnă să gândești privind spre trecut. Data viitoare, criza nu va izbucni din aceleași produse, nu va avea aceeași sursă, deci uh, și ratele de corelare vor fi foarte diferite. <clears throat> Aceste modele depind uh, de o distribuție uh, normală și știm că în modelele matematice distribuția normală nu se aplică, deci uh, aceste modele ar trebui să fie undeva în, uh, în background și ar trebui să avem reguli mai simple și vorbim despre acest lucru în documentele noastre și de repere de diversificare și în pilonul 1 să avem măcar o penalizare uh, pentru lipsa de diversificare și pentru devierea de la modela unui anumit sistem de, uh, și model de business. Asta ar fi mai bine și mai, mai eficient. În ce privește întrebările puse de doamna din Franța? A fost două. Una referitoare la ce se poate face cu problema financiară pe termen lung. Cred că unul dintre răspunsuri este reforma guvernanței corporatiste și cred că e foarte important. Uh, și sigur aceste lucruri sunt mai ușor de zis decât de făcut. OECD-ul uh, are acele principii ale guvernanței uh, corporatiste, are un institut de stabilire a standardelor în acest uh, domeniu și am făcut un studiu în legătură cu ce ar trebui să se facă în acest domeniu, dar n-am văzut prea multe țări dornice să implementeze aceste reforme și să le fac uh, obligatorii. Deci lucruri cum ar fi uh, cui raportează ofițerul de risc, cine îi plătește salariul, uh, președintele și CEO ar trebui să fie aceeași persoană uh, și avem un, unele țări care spun vrem o bună guvernanță corporatistă, dar apropo, vrem și o schimbare în regulile de contabilitate ca să ne amortizăm altfel uh, costurile. Deci nu poți să ai o bună guvernanță dacă începi să deghizezi uh, diverse probleme schimbând sau vrând să schimbi regulile de contabilitate. Deci e nevoie de transparență în regulile de, uh, contabilitate, de contabilitate și că fiecare produs este descris în mod corect și coerent. Pentru că dacă începi să amesteci lucrurile astea, nu poți avea o bună guvernanță corporatistă, pentru că atunci oamenii nu o să mai știe ce se întâmplă în companie. Și în al doilea rând, în ce privește separarea. Știu că sun, uh, că mă tot repet, dar dacă ai, ai de exemplu, sucursale de bănci care fac uh, banking de retail, atunci ele sunt capitalizate separat. Dacă mâine s-ar face acest lucru, uh, gândiți-vă că am câteva luni am vorbit cu politicieni irlandezi și le-am spus că dacă vreți ca IMM-urile să primească din nou împrumuturi, ca să ajutați economia, atunci unul dintre lucrurile pe care puteți să le faceți este să capitalizați unele subsidiare și să vă asigurați că acel capital este separat de alte activități și că ele vor putea să uh, dea împrumuturi sănătoase, pentru că ele își cunosc situația de capital. Deci problema separării capitalului are legătură cu asta. Apoi ați pus întrebare legată de structura uh, pieței unice europene. Ce are legătură și cu ce am spus până acum problemele legate de uh, autoritățile de supraveghere locale, structuri bazate pe uh, sucursală, uh, pentru că piața nu e doar Franța sau Germania, e o piață mai mare și ai nevoie de autorități de supraveghere care să poată să uh, aibă de-a face cu aceste bănci globale, transfrontaliere. Deci, probabil e o cauză pierdută, dar noi favorizăm ideea unei structuri de reglementare mai largi astfel încât uh, instituțiile să poată reglementa băncile într-un mod uh, coerent și această structură de sucursale ar fi o modalitate potrivită pentru a ne asigura că băncile sunt capitalizate cum trebuie, dar mă opresc aici pentru că nu mai este timp. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. Știu că domnul Șoarț, reprezentantul Comisiei, este aici și știu că nu-i pot da cuvântul să răspundă la toate întrebările, dar am o întrebare pentru el și poate toți am vrea să ascultăm răspunsul, mai ales că sunteți mulți dintre noastre raportori și raportori din umbră pe aceste probleme. Domnul Walter a spus că uh, Comitetul Bază așteaptă ca lucrurile să se cam uh, aranjeze în iunie-iulie, să se încheie valoarea de impact, să vedem cum se potrivesc diversele piese ale puzzle-ului cum ar trebui noi să privim acest lucru uh, în ce privește interlegăturile dintre cele de 3 și cele de 4? Pentru că suntem foarte nerăbdători să încheiem toate aspectele directivei uh, cele de 3 și tocmai când uh, credeam că am terminat, aflăm că Comitetul Basel vine cu niște lucruri pe care noi nu le-am luat în considerare. Deci ce faceți dumneavoastră la comisie în legătură cu acest lucru? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de a răspunde la întrebarea noastră, dați-mi voie să vă fac o, o prezentare generală în legătură cu ce facem la nivelul Comisiei. Comisia susține agenda grupului G20 și a Comitetului Basel și colaborăm strâns cu Comitetul Basel pe toate aceste probleme pentru a ne asigura că specificitățile europene, diferențele în structura modelelor noastre de afaceri sunt luate în considerare în aceste negocieri. În ce privește impactul, într-adevăr, Comisia uh, dă mare importanță evaluării de impact și pentru a demonstra această importanță, Comisia a cerut uh, uh, Comitetul Autorităților de Supraveghere Bancară Europeană să ne ajute în acest domeniu. Deci, uh, autoritățile de reglementare au multă muncă de făcut și în uh, efortul de a înțelege care sunt specificitățile europene și care va fi impactul asupra structurilor europene. Dați-mi voie să subliniez de asemenea importanța consultării am vrut să înțelegem aceste specificități. Acesta a fost motivul pentru care Comisia a lansat o procedură de consultare pe toate aceste chestiuni în paralel cu Comitetul Basel. Consultarea s-a încheiat acum două săptămâni. De asemenea, am organizat o audiere publică care a avut loc uh, săptămâna trecută, luna trecută și am avut mai mult de 150 de participanți, toți uh, actorii implicați care au dorit să se exprime, am avut ocazia să o facă. În ce privește timingul, uh, ne așteptăm să avem uh, unele rezultate preliminare ale evaluărilor de impact uh, la vară, care, ceea ce este în armonie cu procedurile Comitetului Bază și, de asemenea, Comisia pune mare accent pe analizele impactului macro, de impact macroeconomic și, prin urmare, facem o analiză internă cu ajutorul Băncii Centrale Europene și cu experți din alte directorate generale care vor lucra pe acest dosar foarte important. Dați-mi voie să închei cu un comentariu foarte important legat de transparența și dorința noastră de cooperare. Cred că e foarte important acest lucru pentru că aceste propuneri, unele dintre ele pot avea un efect și foarte important și foarte sever și demonstrăm această dorință de colaborare prin consultant, consultările pe care le-am lansat în februarie și audierile publice de săptămâna trecută. Suntem uh, foarte deschiși să ascultăm toate preocupările și toate îngrijorările tuturor părților implicate. Nu s-a decis nimic în acest stadiu. Trebuie să înțelegem dacă există anumite probleme specifice europene care trebuie reflectate în propunerea finală. Cred că asta este practic uh, tot ce aveam de spus. Dacă mai doriți să puneți întrebări, sunt uh, dispus să răspund la ele. Doamna președinte, nu, cred că deja am uh, uh abuzat uh, genero- de generozitatea persoanelor care sunt raportori și care trebuie să se ocupe de următoarele puncte de pe ordinea de zile, dar vă mulțumesc, totuși rămânem la fel de uimiți cum ar trebui să încheiem o lege înainte să avem uh, uh, evaluarea de impact, dar asta o să o discutăm între noi. Uh, așadar, examinarea proiectului de raport se va produce pe 1, ianuarie, pe 1 iunie scuzați, și apoi termenul de amendamente va fi până pe 8 iunie, 28 iunie. Votul va fi pe 6 septembrie la ECON. Asta este calendarul actual pentru raportul domnului uh, Caras privind directiva CRD4. Așadar, mulțumesc uh, foarte mult încă o dată invitațiilor pentru efortul lor și văd deja că oamenii fac schimb de date de contact. Așadar, și în viitor experiența noastră ne va fi de folos. Vă mulțumesc foarte mult. I'll just leave a couple of minutes for people to Așteptăm uh, două minute pentru ca uh, invitații care vor să plece să poată să o facă uh, și să părăsească această sală în liniște ca să-i permitem lui Hans Peter Martin să-și prezinte avizul. Deci cei care pleacă vă rog să plece rapid și în liniște. Um, could you, could you please hurry up because we do have... Vă rog să vă grăbiți și să ieșiți din sală pentru că mai avem două lucruri de două puncte de discutat. Trecem acum la punctul 4. Așadar, vă rog, dacă aveți de vorbit, vă rog să vorbiți afară, în afara sălii, pentru că o să dau cuvântul lui Hans Peter Martin ca să ne prezinte avizul, proiectul său de aviz privind interconectarea registrelor de afaceri. Deci vă rog, uh, cred că puteți să luați cuvântul, domnule Martin. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. And uh, even though... Voi fi succint. Deși lucrurile sunt abstracte și este un raport cât se poate de uh, tehnic, uh, cred că uh, putem aborda toate aspectele. S-a vorbit aici despre uh, companii notate și uh, necotate la uh, bursă și tocmai aici Uniunea Europeană dorește ca um, registrele comerțului să fie într-o interconectare mai bună pentru ca uh, două ale comerțului electronice să poată fi cuprinse între, într-o rețea. Există asemenea rețele regionale, însă uh, dorim o asemenea rețea la nivel european pentru ca evoluțiile de pe piața internă să fie uh, pozitive. Aceste prevederi sunt uh, inutile și din punctul de vedere al companiilor și din punctul de vedere al consumatorilor și, în general, din punctul de vedere al uh, siguranței juridice. Grupul Stoiber a um, făcut diverse cercetări în acest domeniu și um, cifrele acestora bine, pot fi puse sub semnul uh, întrebării, însă se pare că un, o asemenea interconectare a registrului comerțului ar duce la o economie de uh, cu o cifră de cu trei zerouri în, la nivel de milioane. Există re, un registru al comerțului european, o rețea acestora, însă nu este obligatorie înscrierea în acesta, ci, este, uh, ci se realizează pe bază de voluntariat, iar procedura este una foarte complicată. Există de asemenea o abordare și anume uh, Business Register Inter Operability Surround Europe um, este însă doar o inițiativă uh, în domeniul cercetării și um, s-a ajuns la niște concluzii în urma acesteia, însă nu s-a implementat nimic. De asemenea, um, mai există niște o rețea care se referă doar uh, la niște servicii oferite pe piața internă, însă cu adevărat avem nevoie de o interconectare a acestor registre, o rețea adevărată, ceea ce nu avem încă. Acest subiect a mai fost abordat și în trecut. Trebuie să ne întrebăm cum uh, pot ajunge informațiile de la investitori sau de la deponenți uh, uh, la cetățeni, cum pot fi ele făcute mai transparente și mai ușor publice. Raportorul um, noi avem aici posibilitatea doar de a face un aviz. Raportorul nu ne sugerează să ne să hotărâm asupra unuia dintre aceste sisteme, ci să subliniem uh, ideea de transparență și să pornim de la niște condiții cadru pe care să le stabilim ca atare. Suntem încurajați de către Comisie să răspundem la întrebarea dorim să avem mai multe asemenea registre ale comerțului și mai multe informații despre acestea? Răspunsul da, dorim mai multe registre ale comerțului înregistrate în această rețea, dorim o soluție europeană integrată care să reducă însă și birocrația. Deci dorim să ne axăm și pe acest domeniu. Dorim de asemenea și ca datele personale să fie protejate. Și de asemenea dorim ca uh, datele relevante din punctul de vedere al concurenței să fie protejate. Acestea au fost informațiile din partea mea. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă cineva dorește să spună ceva în acest domeniu, sunt curios care este părerea colegilor mei vis-a-vis -vis de acest subiect. Vă mulțumesc! Um, thank you very much, Mr. Martin Udo. Mulțumesc, domnule Martin Udo. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc aici în numele raportorului nostru din umbră, Peter Zimon, care s-a ocupat de uh, acest document. Noi suntem de părere că aici este vorba despre un uh, aviz foarte important, este vorba despre o lacună centrală și anume faptul că nu avem un registru al comerțului comun uh, la care să apelăm. Acest lucru este foarte important pentru relațiile economice și comerciale între companii, între instituțiile de creditare, dar este important și pentru implementarea practică a um, legislației noastre deja existente îmi permit să vă amintesc la dificultățile care au existat uh, în ceea ce privește implementarea practică a directivei privind serviciile, pentru că niciodată nu știam cu ce furnizor de servicii avem de-a face. Dacă am fi avut un asemenea registru al comerțului european credibil, multe dintre probleme ar fi putut fi evitate. Ar fi fost dată siguranța, certitudinea juridică pentru toți cetățenii. Deci noi susținem această linie a raportorului pe deplin, spunem da, dorim să avem uh, ceva de acest gen la nivel european, care să fie și obligatoriu, pentru că numai în acest fel dăm sens acestei rețele, deci trebuie să fie un registru al comerțului european obligatoriu și trebuie să fie ușor manevrabil, trebuie să existe un acces facil la acesta pentru toată lumea, nu trebuie să existe dificultăți lingvistice, de asemenea toată lumea uh, trebuie să se descurce folosind mijloace cât mai ușoare. Trebuie să fie ușor lizibil, trebuie să fie inteligibil și, în ultimă instanță, trebuie să fie uh, sigur din punct de vedere juridic, de asemenea trebuie să ofere um, protecția datelor personale. Din punctul nostru de vedere, este un raport foarte bun și ar trebui să ne apucăm de muncă foarte ambițios pentru că trebuie să umplem o lacună existentă. Is there anybody else? Mai există cineva care dorește să ia cuvântul, domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să mai subliniez eu o idee care a fost exprimată și la IMCO și anume, um, în anumite state, credibilitatea registrelor comerțului nu este atât de mare ca în alte state membre. De exemplu, în Marea Britanie în uh, Registrul Comerțului de acolo există o serie de companii care nici măcar nu există, dar care au fost înregistrate ca atare. Deci uh, gradul de credibilitate este unul diferit. Credibilitatea acestor registre uh, va fi sporită clar cu un asemenea document pentru că în final uh, vom urmări un singur obiectiv și anume să fie înregistrată doar acea companie a cuiva care, uh, acea companie care este activă. De aceea susținem această propunere, ni se pare una foarte bună. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Eu sunt raportorul din umbră pentru grupul meu. Mi se pare că există o legătură cu ceea ce am făcut în timpul ultimei legislaturi și anume statutul pentru societatea comercială europeană privată. Atunci ne-am întrebat uh, ce s-ar întâmpla dacă administrația centrală sau locul principal de activitate comercială este într-un stat membru și sediul social în alt stat membru și am ajuns la o cerință conform căreia trebuie să existe o nevoie de a exista disponibile aceste informații și detalii în ambele locuri. Înaintarea de documente într-un registru central european ar îndeplini cerințele pentru arhivarea, înaintarea documentelor în jurisdicția locală. Am pornit de la această premisă și anume că nu va exista o multiplicare a cerinței de a uh, arhiva sau oferi informații și documente în mai multe jurisdicții. Dacă dorim să știm ce se întâmplă, ce societăți comerciale există, Trebuie să avem un loc central unde putem accesa datele și acest lucru este foarte util. Evident că nu ar trebui să ne îngrijorăm prea mult în legătură cu fezabilitatea acestui proiect. Există anumite cerințe legate de protecția datelor care pot fi puse în aplicare, însă în mare uh, vorbim despre documente disponibile într-un stat membru și nu înțeleg de ce ceva este disponibil într-un stat membru spre inspecție și uh, anumite date din documentul respectiv nu ar fi accesibile uh, autorităților dintr-un alt stat membru. Nu înțeleg de ce nu poată fi accesibilă informația în toate statele membre. Voi uh, analiza această chestiune mai în detaliu, însă nu doresc să ne blocăm uh, și să spunem că există prea multe probleme legate de protecția datelor. Suntem în UE, pe o piață unică totuși. M-aș fi gândit că ceea ce este accesibil într-un stat membru ar trebui să fie accesibil în toate statele membre. Cam atât doresc să spun deocamdată. Voi analiza îndeaproape această chestiune atunci când uh, trebuie să înaintez uh, amendamentele. Domnule Martin, doriți să luați din nou cuvântul? Uh, Mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră cât se poate de clari. În ceea ce privește pe domnul Bulman, se vede cât de, parte, cât de mult m-am îndepărtat de jurnalism. A exprimat lucrurile cât se poate de frumos um, și anume trebuie să fie un registru al comerțului um, obligatoriu, ușor manevabil, cu un acces facil și care să ofere protecția datelor personale. Da, exact aceasta este formularea corectă. Cred că ea sintetizează esența um, și portalul central și aceasta este o idee pe care aș dori să o mai abordez, pentru că, domnule Schwab, suntem de acord în această privință, iar doamnă Bowles, uh, într-adevăr, ar fi foarte frumos dacă toate informațiile uh, ar fi accesibile uh, altui, dintr-un stat membru ar fi accesibile altui stat membru. În Comisia pentru Afaceri Constituționale am um, discutat despre exemplul Suedia și pârghile care se oferă acolo. Am încercat să abordăm și să aplicăm același model. Um, este un obiectiv pe care ne-l propunem, însă nu am reușit să-l îndeplinim nici în ceea ce privește accesul la documentele interne, însă poate vom reuși în ceea ce privește registrul comerțului și acest lucru trebuie făcut eficient și rapid. Mulțumesc! Thank you very much. Um... The deadline... Mulțumesc. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 10 mai la prânz. Pe 1 iunie vom discuta amendamentele. Dorim să votăm în Comisia Econ pe 2 iunie. Votul în Comisia Libe și Iuri pe 23 iunie. Nu știu când va fi discutat raportul în plenară. Deocamdată acesta este calendarul de lucru, deci amendamentele până la data de 10 mai. Vă mulțumesc mult și acum ultimul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, bugetul 2011, toate secțiunile și raportorul este domnul Andreea Schwab. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi și dragi colegi. Am reușit să trecem rapid prin uh, punctul anterior, așa încât voi încerca să fiu la fel de succint și vis-a-vis -vis de acest punct, însă este vorba despre mulți bani, așa încât trebuie să ne concentrăm foarte tare asupra lui. Aș vrea să spun că noua procedură uh, se aplică, noua procedură prevăzută din tratatul de la Lisabona, cu aceasta procedura bugetară devine o procedură specială la care Parlamentul și Consiliul, într-o singură lectură, uh, decid în ceea ce privește uh, bugetul anual. Acesta este primul an în care este aplicată această strategie post-Lisabona și din punct punctul meu de vedere, este încă nesigur dacă um, se va dovedi un, a fi una bună sau nu. Însă, secretariatul și uh, noi toți încercăm să uh, facem tot ce este posibil pentru a avea succes. Uh, raport... Comisia pentru buget este competentă pe fond. Uh, colega mea uh, va um, prezenta un document privind secțiunea 3 a proiectului de buget. Uh, amendamentele trebuie uh, înaintate până la, 12, până la 12 mai. Este un termen foarte rapid din cauza procedurii accelerate. Um, secretariatul a înaintat deja aceste uh, acest uh, document. Amendamentele trebuie trimise direct raportorului. Sper că asta nu înseamnă că vom avea mai mult de lucru. Doresc însă să subliniez câteva puncte care se referă la conținut și anume care sunt competențele uh, comisiei noastre, a comisiei ECON, în ceea ce privește mijloacele. Este vorba despre politica de concurență, statistică și uh, cel care se referă la uh, grupul euro și anume supravegherea uh, politicii economice și monetare. Uh. Um, um, taxation din Uniunea Europeană, de asemenea suntem competenți în ceea ce privește chestiuni privind uh, imposibilita- impozitarea, cu toate că nu există o listă clară a punctelor de care ne ocupăm și, în al cincelea rând, există proiecte pilot în ceea ce privește pregătirile um, proiectul de buget pentru 2011. Transparență, stabilitatea pe piețele financiare și economice, um, aceasta este una dintre priorități, uh, promovarea unei situații mai bune pentru microcredite în Europa și acesta este un alt proiect. Probabil că nimeni, nici chiar eu în totalitate, dar probabil că nimeni nu a citit acest uh, proiect de buget. Nu doresc să intru mai departe în amănunte, însă, per total, dragi colegi, știți cu toții că ne aflăm într-un cadru financiar multianual de șapte ani, deci, practic, s-a stabilit totul pentru șapte ani și că acum s-au mai mutat anumite poziții între un an și celălalt. Există anumite modificări, de aceea doresc să uh, le atrag atenția raportorilor din umbră cu care m-am întâlnit deja și care sunt de acord cu mine, că um, vom încerca să uh, urmăm aceeași linie bugetară din anii trecuți, însă acest lucru funcționează numai dacă um, facem anumite compromisuri uh, ulterior. Trebuie să ne concentrăm asupra priorităților și de aceea mă voi afla în continuare în contact cu raportorii din umbră. Prioritățile, din punctul meu de vedere, vi le-am numit. Noi ar trebui să consolidăm mai ales statit, statistica și acest domeniu. Aceasta este părerea mea. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnul Ludveț. Ordförande. Det vill bara konstatera det att de nya rutinerna kommer att förändra det. Mulțumesc uh, foarte mult noua procedură va schimba dinamismul procesului. Dacă vrem să avem o influență reală asupra rezultatului final, atunci trebuie să acționăm la un stadiu incipient și de aceea este foarte important ca noi, Comisia Econ, adică, să ne stabilim o poziție cât mai rapid și cât mai clară. <clears throat> Și e important să vorbim pe o singură voce și vom avea efecte mai uh, bune dacă suntem uniți. Așadar, cred că în stadiul incipient trebuie să ajungem la un consens între grupurile politice pentru a avea o reacție comună a Comisiei Econ față de uh, acest raport privind proiectul preliminar de buget pentru Comisie. Raportorul uh, are o uh, contribuție foarte constructivă și prima întâlnire cred că uh, ne permite să credem că vom putea ajunge la acest consens despre care vorbeam. În ce privește proiectul de buget al Comisiei, impresia generală este că interesele sunt relativ bine acoperite. Poate că sunt unele semne de întrebare, unele capitole unde lucrurile ar trebui îmbunătățite, dar, în general, propunerea Comisiei este acceptabilă. Uitându-mă la întregul raportului, întregul proiectului, cred că sunt două probleme principale. Mai întâi, marja de la capitolul 1A este foarte strânsă, deși a existat o scădere în proiectul de buget față de planurile inițiale. 50,1 milioane de euro e o sumă foarte mică, suma care e prevăzută acum acest tip de marjă nu ne va lăsa prea mult loc să manevrăm uh, uh, atunci când va trebui să ne ocupăm de refacerea economică. Sunt sigur că Consiliul va protesta, totuși trebuie să reflectăm la posibilitatea creșterii acestei uh, marje prin creșterea plafonului bugetului multianual. Un alt lucru care mă îngrijorează este că viziunea Comisiei în ce privește finanțarea strategiei 2020 este una destul de Uh, chestionabilă. Uh, Comisia nu este pregătită să ofere niciun fel de noi mijloace suplimentare pentru uh, acest pentru acest efort, ci doar încearcă să reeticheteze și să realoce fonduri deja existente. Asta nu mi se pare în regulă cred că este important să avem fonduri noi pentru aceste inițiative noi și dacă vrem ca această strategie să pornească cu dreptul. Și văzând că în principal această strategie 2020 este finanțată asupra capitolului 1A, aceste două probleme au legătură între ele, în sensul că nu există din nou niciun fel de marjă de manevră pentru plăți suplimentare adiționale sau pentru uh, instrumente adiționale în cadrul strategiei UE 2020. Deci cred că trebuie să transmitem un semnal foarte clar Consiliului și Comisiei pe acest punct. Nu avem suficiente resurse ca să implementăm strategia 2020 și atunci riscăm să-i afectăm credibilitatea. Și evident, uh, discursurile frumoase trebuie să fie susținute și de niște resurse pe măsură. În ce privește probleme mai uh, specifice, cum ar fi reducerea mijloacelor uh, alocate monitorizării, uh, coordonării uh, piețelor europene. Zona euro a suferit multe turbulențe. Este o zonă în care trebuie să ne întărim acțiunea, nu să o slăbim. Statistic vorbind, statistica este o altă zonă legată de această chestiune unde aș susține proiectul Comisiei. O creștere generală este... Nu, îmi cer scuze, nu pot susține propunerea Comisiei, spune vorbitorul Așadar, s-au făcut unele reduceri uh, pe unele domenii care trebuie discutate și trebuie să revizuim posibilitatea de a avea o poziție mai uh, puternică în ce privește statistica, pentru că evenimentele recente au arătat că este foarte important să ai acces la statistici relevante și pe care să te poți baza în ce privește piețele financiare și finanțele unei țări când e vorba de probleme de taxare și de uh, probleme vamale, nu pot susține uh, proiectul de buget al Comisiei pentru că nu satisface nevoia de a crește mijloacele alocate cooperării internaționale. Un aspect pozitiv al proiectului de buget al Comisiei uh, este că conține o rezoluție preliminară privind autoritatea de monitorizare. Capitolul bugetar 12 Uh, ia cam 15 milioane din marjă și cred că este exact ce ne trebuie ca să ne asigurăm că vom avea o bună finanțare pentru această nouă agenție și asta, asta ar trebui să fie una dintre principalele noastre priorități în lunile următoare. Un alt aspect pozitiv este reprezentat de uh, propunerea de creștere a finanțărilor pentru uh, concurență pe care o uh, o face Comisia. În, uh, într-un context economic dificil, trebuie să vedem că se iau măsuri Uh, hotărâte în domeniul concurenței. Sigur, sunt multe măsuri importante pe care trebuie să le discutăm, dar proiectul uh, de buget al Comisiei nu vine cu surprize prea mari și cu dezechilibre serioase, cel puțin nu din perspectiva Econ. Mulțumesc foarte mult! Doamna președinte, mulțumesc, domnul Otmar Caras. Domnule raportor, doresc să îl completez pe antevorbitorul meu. Primul punct se referă la faptul că nu este nu a fost lăsat aproape deloc spațiu de manevră pentru uh, decizii de la nivel politic. Este un lucru greșit pentru că, trebuie, uh, pentru că avem nevoie de acest spațiu pentru a putea acționa. În al doilea rând, Europa 2020 și obiectivele acestea trebuie să devină instrumente prin intermediul bugetului. Asta înseamnă că bugetul 2011 trebuie să reflecte strategia Europa 2020 și deci nu trebuie continuat numai să quo-ul în acest sens. În al treilea rând, există două aspecte esențiale în uh, această strategie Europa 2020, care uh, sunt și un răspuns la criză, și anume avem nevoie de mai multe proiecte europene în domeniul investițiilor, inovației, educației și cercetării pentru creștere economică și ocupare. Dacă nu le prezentăm pe acestea, nu vom uh, avea de câștigat. Și acest lucru nu se poate decât dacă preluăm un rol de pionierat și oferim o contribuție proprie. Alt uh, patrulea lucru are legătură și cu raportul Eurostat și anume uh, asistența, ajutorul oferit Greciei. Dacă acesta și dacă dorim ca pe acesta să îl controlăm mai bine decât Uh, s-a făcut până acum, atunci trebuie să uh, implementăm și să controlăm mai bine aplicarea directivelor pe care le adoptăm. Trebuie în acest sens să sporim finanțarea pentru Eurostat și trebuie de asemenea să sporim personalul acestei instituții. Dacă nu prindem aceste costuri în bugetul pentru 2011, atunci nu avem decât de pierdut, pentru că prioritățile noastre nu vor putea fi îndeplinite. Mulțumesc, domnul Glut. Mulțumesc. Domnul Clute, îmi cer scuze. La... Observând cifrele, am constatat că este vorba despre o sporire a bugetului în comparație cu uh, cere să petrece la Comisia pentru Afaceri Externe. Mă întreb dacă lucrurile trebuie realizate așa și dacă ceea ce a spus antevorbitorul meu în ceea ce privește necesarul de infrastructură și investițiile în uh, ocupare și uh, politici de ocupare Uh, este același. Trebuie să avem proiecte pe termen lung, trebuie să dăm impulsuri pe termen lung pentru a ne putea realiza obiectivele. Trebuie să facem mai mult decât s-a făcut anul acesta în acest domeniu. Deci, într-adevăr, trebuie să investim în sensul în care a precizat acest lucru și antevorbitorul meu. Și trebuie să ne întrebăm dacă nu se poate face ceva din perspectiva uh, politicii externe, pentru că acolo trebuie să se mai miște puțin lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you very much. Anybody else? Nobody else. I'll come. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, domnule Schwab, doriți să reveniți? Domnule președinte, voi fi cât se poate de succint. Mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile foarte valoroase. În primul rând, doresc să îi răspund colegului suedez din uh, grupul parlamentar al socialiștilor. Într-adevăr, sunt cât se poate de interesat uh, de um, să realizăm această, acest proiect de buget uh, împreună pentru a avea o dimensiune cuprinzătoare a acestuia. Vă mulțumesc deci pentru contribuția dumneavoastră. Ceea ce a spus Otmar Caras mi se pare foarte important din punct de vedere politic, pentru că, într-adevăr, este important ca noi, de la nivel politic, să putem acționa, să avem mijloacele și Comisia să aibă mijloacele pentru a implementa ceea ce am propus noi. În contextul strategiei UE 2020 este foarte important acest lucru pentru că ea, practic, dă cadrul pentru implementarea acestor decizii. Referitor la ceea ce a spus domnul Clute, într-adevăr, bugetul pentru um, în ce privește cheltuielile de apărare și siguranță, um, acestea uh, a fost uh, stabilit și este unul mai mare, însă uh, vom avea negocieri uh, în continuare cu cei responsabili. Uh, nu trebuie însă să ne raportăm mereu la alte poziții bugetare uh, și vreau să vă spun că uh, și vreau să vă spun de ce uh, negociem în continuare și considerăm că uh, poziția noastră bugetară acestea nu i-au fost a, alocat suficient din buget. Um, deci vom continua negocierile în continuare pe această direcție. Împreună uh, voi dialoga în continuare cu uh, raportorii din umbră pentru a avea un proiect uh, până săptămâna viitoare, când este și termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Îmi pare foarte rău că ne aflăm sub o asemenea presiune a timpului și nu avem mai mult timp pentru a discuta lucrurile mai în profunzime. Um, Mulțumesc pentru a face un rezumat. Vom discuta pe 22 iunie proiectul 19 iulie, termen limită pentru amendamente, vot în ECON 6 septembrie, în Comisia Libe 2 septembrie și în plenară 20, data de 20. Deci acesta este calendarul de lucru actual. Astfel încheiem ședința din această după masă. După cum spuneam la începutul întâlnirii, doamna Salgado nu va fi aici cu noi mâine dimineață, să vom uh, folosi timpul de la 9.30 încolo spre a avea o discuție în, în sânul Comisiei în legătură cu situația Greciei și alte chestiuni care îi preocupă pe membrii și îl vom avea printre noi și pe domnul comisar, comisar Barnier. Mulțumesc tuturor că ați fost aici. Ne revedem mâine dimineață.